Colleagues, uh, the chair still hasn't arrived, so... Uh... Dragi colegi, aș începe chiar dacă doamna Gresle n-a putut veni încă, însă întârzie și cred că ar fi mai bine să începem. Suntem la punctul 11 pe ordinea de zi cu un sistem unic de gestionare a traficului în Europa și dacă va deveni realitate vreodată. Din partea Curții de Conturi, domnul Balco, după care dăm cuvântul doamnei raportor. Domnule Balco, aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună ziua. Dintotdeauna statele europene și-au dezvoltat tot, uh, propriile specificații tehnice pentru uh, semnalizarea pe căile ferate. Pentru a depăși aceste probleme și pentru a crea o zonă unică de trafic feroviar european, Comisia a început să lucreze la acest sistem european de uh, trafic ERTMS, obiectivul fiind să înlocuiască toate sistemele naționale de semnalizare cu un sistem unic european. Contribuția din partea bugetului a fost de 1,2 miliarde de euro în fosta perioadă de finanțare și 2,7 miliarde în perioada actuală. <clears throat> Am verificat dacă RTMS a fost planificat corespunzător, inițiat și gestionat. Am uh, constatat că până acum e la un nivel scăzut de implementare și e plin de lipsuri prin, principal din cauza rezervelor pe care le au managerii de infrastructură să investească în echipamentul scump și pentru că nu, ă, finanțarea europeană nu poate acoperi decât o mică parte pentru instalarea sistemului. Și atunci asta ă, astfel se riscă să nu se atingă obiectivele stabilite pentru 2030. În ceea ce privește planificarea RTMS, am constatat că, în ciuda obiectivului politic strategic de a avea un sistem unic, nu s-a făcut o estimare de cost pentru nivelul UE și pentru rețea și nici nu s-a ținut cont de desfințarea sistemelor naționale un singur stat vizitat de noi a hotărât să renunțe la sistemul propriu și să implementeze RTMS. Dar ceilalți au adăugat RTMS la sistemele lor naționale. La sfârșitul lui 2016, numai 8% din principala rețea europeană avea RTMS funcțional. Instalarea sistemului e lentă și lipsește coordonarea între instalarea uh, la sol și pe echipamente, pe locomotive. De aceea recomandăm Comisiei și statelor membre să analizeze costul total al instalării RTMS în statele membre și pe fiecare stat membru în parte și să se pună de acord pe obiective realiste, coordonate și cu caracter obligatoriu. În ceea ce privește instalarea. E vorba de investiții scumpe fără vreun avantaj real pentru operatori. Există probleme de compatibilitate între diferite versiuni RTMS. Însă am constatat că în statele membre sistemul aduce deja avantaje pentru uh, directorii de infrastructură, și pentru companiile feroviare. De aceea recomandăm Comisia și statele membre să verifice ce mecanisme financiare ar putea folosi pentru a finanța sistemul fără a se mai baza doar pe bugetul european. Împreună cu Agenția Europeană pentru Căi Ferate și cu industria ar trebui ca specificațiile să rămână stabile și să elimine incompatibilitățile. Mai mult decât atât, Comisia ar trebui să verifice dacă ERA are resursele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile crescânde și să facă o strânsă monitorizare și uh, aplicare a planului european. Statele membre ar trebui să-și alinieze planurile naționale să sincronizeze instalarea transfrontalier. Iar în ceea ce privește gestiunea finanțării, noi considerăm necesarul undeva între 80 și 190 de miliarde de euro pentru acest proiect. Comparați asta cu finanțarea existentă de 1,2 miliarde până în 2013 și 2,7 miliarde în perioada actuală de finanțare 2014-2020. În ciuda acestor lipsuri am constatat că nu toate fondurile existente au fost alocate. 50% din fondurile TNT alocate inițial între 2007-2013 au fost decomisionate. Există un risc ca și în perioada actuală fonduri CEF să fie retrase pentru că la momentul auditului nostru numai 50 de milioane din 689 de milioane alocate au fost plătite unor proiecte RTMS. Am identificat probleme cu, de exemplu, legate de concentrare prea slabă asupra zonelor transfrontaliere. Recomandăm ca Comisia să, adopt, să adapteze scuze, aceste finanțări la ciclul de viață al RTMS și împreună cu statele membre să îmbunătățească această finanțare. Mulțumim domnului Barco. Doamna raportor? Mulțumesc. Din păcate nu mai avem prea mult timp. Mulțumesc uh, curții pentru prezentare. Nu voi mai uh, vorbi despre aceasta pentru că tot vorbim de bilanț dioxid de carbon, de mutarea traficului pe căi ferate și totuși nu reușim să susținem un, o treabă inteligentă precum este RTMS. M-aș referi acum la acest titlu al raportului. E vorba de, de, de voința politică. Ne întrebăm dacă acest proiect poate deveni realitate. Cifrele care ne-au fost arătate de curte ar să spună că nu va fi posibil, pentru că ne așteaptă niște costuri imense, dificil de acoperit. Din păcate, Comisia nu a făcut o evaluare a costurilor, altfel nu ne-am fi aflat astăzi în această dilemă. Sunt uh, probleme și din punct de vedere politic. Iar acest raport convine, desigur, uh, sistemelor noastre naționale. Noi dorim un spațiu unic european, e o viziune politică, da, dar dacă există voință, să și poate transpune. Nu va pica din cer, va costa bani, mulți bani, dar asta nu e o justificare pentru a amâna acest uh, sistem RTMS. Da, vor trebui suportate costuri mari, dar să ne gândim că un kilometru de șină renovat costă între 100.000 și 350.000 de euro. Da. Dar ă, liniile feroviare sunt ajutate cu bani din bugetele naționale și asta nu doar pentru banii nu sunt folosiți doar pentru întreținere, ci și pentru pensionare timpurie, diferite avantaje pentru angajați și um, membrii familiilor lor. Cel puțin la noi în Austria așa stau lucrurile. Deci, vreau să subliniez că e din nou o decizie la care se opun cei care au adoptat-o pentru că dacă facem doar protecționism, da, dar nu cu uh, banii contribuabilor și nu cu costuri pentru aceștia. Se pare un subiect atât de important încât eu chiar îmi doresc să mai vedem ceva și după această prezentare, un follow-up la un moment dat. Doamna președinte, mulțumesc. Îmi cer scuze, am uitat că începem la două jumate. Doamna Berner, vă rog. Mulțumesc curții, raportorului și comisiei. Salutăm această discu această discuție și e un moment bun să purtăm această discuție. În mare suntem de acord cu recomandările. Sunt uh, și câteva evenimente care au avut loc în ultimii ani, care au adus, uh, iată, o șansă nouă și costă mulți bani, da, de acord. Dar acum, uitându-ne la pilonii existenți, avem Agenția Europeană și iată, în sfârșit avem specificații stabile. Nu se va mai uh, schimba nimic în ceea ce privește acest sistem. Și de anul trecut încoace avem un plan de acțiune pe care l-am detaliat un plan clar cu elemente foarte clare, cine ce are de făcut până când. Data limită este 2023 pentru echiparea aproximativ 40% dintre căile ferate. Angajamentul nostru e foarte clar, e o singură unitate on board la bordul locomotivei care ar trebui să ne permită să funcționăm peste tot în Europa. Trebuie însă să recunoaștem că Comisia nu e singură aici și nu poate face totul. Mulțumim pentru ajutorul pe care ne-l pot da Parlamentul și Consiliul. Trebuie să lucrăm cu furnizorii, cu industria, să ne asigurăm că avem un sistem stabil, pentru că numai dacă funcționează pe termen lung, costurile pot să scadă. Iar companiile trebuie să instaleze sistemul în locomotivele lor și trebuie să ne asigurăm că sistemul e interoperabil. Avem managerul de infrastructură, afiliat uh, statelor membre, care trebuie să echipeze căile ferate cu sistemul corespunzător. Și aici s-a subliniat importanța trecerii la un sistem unic și să nu opereze independent. Uh, Avantajele răiesc, desigur, din folosirea unui singur sistem și nu din uh, combinarea mai multora. Vom avea nevoie de multă finanțare, da? Să e mai mult decât o decizie politică, e singura opțiune pe care o avem. Și asta nu a fost o decizie politică de la început, a fost uh, cerut de industria căilor ferate și de statele membre care și-au dorit uh, elaborarea unui sistem european. Știm că merge cam lent, e drept, dar e un proiect industrial important și vă veți bucura să auziți că există de trei ori mai mult uh, mai mulți kilometri cu ERTMS în afara UE decât în UE. Deci e un sistem bun. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc că am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul raportul special 16 planificare, dezvoltarea zonei rurale, domnul Wojciechowski, din partea noastră doamna Katenbach, domnul Wojciechowski, 5 minute. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta aici foarte pe scurt noul raport special al Curții de Conturi privire la dezvoltarea rurală, complexitate diminuată și concentrarea pe rezultate. E legat de cealaltă prezentare a mea cu tinerii fermieri. Am discutat despre cheltuielile nepotrivite, care nu sunt eficiente pe acest subiect și este necesar să avem o programare bună. Am uitat la procesul de programare, l-am auditat. 12 programe naționale și regionale și iată care sunt concluziile principale. Din nou 4DL. Programele sunt prea mari, prea lungi, prea, vin prea târziu, și nu sunt destul de orientate către rezultate. Sunt prea mari pentru că în perioada anterioară, de fapt în perioada actuală 2014-2020, sunt de două ori mai mari decât înainte. Cele mai mari programe naționale, cel grec, de exemplu, e de 1200 de pagini. Înainte avea doar 600 de pagini majoritatea programelor sunt de două ori mai mari. Comisia Europeană cere statelor membre prea mult, asta e de fapt marea problemă. Există multe date interesate, dar poate sunt interesante datele pentru academicieni, pentru discuție, nu și pentru fermieri. E prea lung, durează mult, procedura de uh, aprobare durează prea mult. Majoritatea programelor a fost adoptate la sfârșitul lui 2015, în al doilea an al, no al noii perioade de programare. Și, de fapt, programele au început în 2016 abia, iar în auditul nostru, în 2017, progresul cu aceste cheltuieli a fost doar 10% în cel de-al patrulea an. Numai 10% au fost cheltuiți, deci mai puțin decât înainte. Înainte la 17%, în aceeași perioadă acum mai puțin. Începem planificarea acestor programe fără să apucăm să fi evaluat programul anterior. Celălalt program a fost prezentat în 2011 uh, și s-a făcut referire la 2012 și acum situația e similară. Începem uh, anul viitor dezbaterea politică cu privire la viitorul politicii agricole comune, însă încă nu avem evaluarea cheltuielor actuale, anterioare. Pentru că s-au cheltuit doar 10% în 2017 și nu e suficient de orientat către rezultate. Arată foarte clar acest raport cu privire la tinerii fermieri. Avem input, cheltuim bani, avem rezultate, 200.000 de, mii de tineri fermieri uh, susținuți în perioada anterioară. Dar nu sunt rezultate măsurabile. Nu se răspunde la întrebarea care a fost impactul acestor finanțări. Și, în general, aceste programe de dezvoltare rurală nu se orientează suficient către rezultate. Care sunt recomandările? Ca și în acest titlu, mai puțină complexitate și mai multă orientare către rezultate. Simplificare și mai multă orientare spre rezultate. Vă mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc! vom mai discuta acest subiect și pe larg, de aceea astăzi nu avem dezbatere, ci o scurtă intervenție a doamnei raportor. Doamna Kartenbach, vă rog. M-aș referi la ce s-a spus de dimineață despre tinerii fermieri. Repet acest lucru, subliniez încă o dată că dacă vrem să ne orientăm către viitor, trebuie să avem o discuție detaliată. Curtea a spus că există o serie de probleme. Intrăm într-o fază concretă de planificare, fără însă a fi încheiat analiza anterioară. Abia 10% din cheltuieli în 2017, suntem la mijlocul perioadei și eu cred că avem nevoie de un document de lucru. Eu încerc uh, să avem un, elaborăm un document de lucru și să avem o discuție detaliată în cadrul uh, comisiei noastre. Nu știu care sunt posibilitățile, poate putem lucra împreună să fie prezent și comisarul. Cred că merită ca aceste întrebări să fie adresate și direct. Mulțumesc, vom încerca. Ajungem la sfârșitul acestui punct. A fost doar o scurtă prezentare. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Nu, scuze, comisia. Mulțumesc. Domnul Miloșev, director în dezvoltare rurală. Mulțumesc. Doamna Kadenbach, domnule Wojciechowski, domnilor și domnilor, stimați membri, vreau să vă mulțumesc pentru această posibilitate de a vorbi aici, pe marginea acestui raport. Comisia salută acest uh, raport. E relevant pentru noi, acceptăm recomandările, deși într-un număr de cazuri, unele dintre probleme vor fi tratate în perioada următoare. Deci vorbind de simplificarea prevăzută pentru perioada următoare, ne-am gândit deja cum putem avea un sistem mai simplu și mai orientat către rezultate. Aceasta stă la baza recomandărilor curții. Dați-mi voie să spun pe scurt câteva lucruri. Recunoaștem o întârziere în aprobarea cadrului eh, juridic pentru 1420. Comisia a lucrat strâns cu statele membre pentru a diminua acest eh, calendar, pentru a-l simplifica. Perioada fusese de 24 de luni, acum comparat cu 39 de luni în programul anterior. Implementarea programului și aici nu sunt de acord cu cei 10%. Nivelul de cheltuieli este de 19,5% din toate resursele RFRD, cel mai înalt uh, plafon, cea mai înaltă valoare pentru, din fondul FC. Prin uh, prioritățile strategice, politicile noastre dau o contribuție clară, măsurabilă la strategia UE 2020 pentru creștere durabilă și inclusivă și asta în complementaritate cu celelalte programe. Coerența dintre documente și intervenția diferitelor fonduri rezultă dintr-o cooperare strictă între serviciile noastre și și cu statele membre. Și vă pot asigura că datele și conținutul sunt foarte utile pentru implementare, chiar dacă programele durează foarte mult. Au fost introduse elemente noi pentru o mai bună orientare către rezultate un sistem revizuit de monitorizare, cerințe mai stricte cât privește stabilirea obiectivelor și raportarea, mai multă flexibilitate în alocarea măsurilor către obiective relevante, rezervă de performanță și, nu în ultimul rând, condiționalitățile exante. O mai mare orientare către rezultate vine din efectele combinate și sinergetice ale acestor elemente și, în acest sens, Cadrul de performanță reprezintă un instrument util de monitorizare și încurajează astfel statele membre să acționeze. Mai mult decât atât, ne bucurăm Curtea uh, recunoaște valoarea acestui sistem comun de indicatori. Pentru ca sistemul să fie eficient, avem nevoie de date corecte primite la timp și lucrăm strâns uh, cu statele membre pentru ca ei să le trimită la timp și suntem desigur gata să continuăm discuțiile pe acest raport mai în detaliu. Mulțumesc mult! Mulțumesc, mă tem că va trebui să reveniți. Mulțumim! O scurtă prezentare doar, după cum am spus, deci vom reveni cu siguranță asupra acestui subiect. Mulțumesc și curții pentru această posibilitate. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Bun venit, domnule comisar Oettinger, care ne va prezenta raportul de evaluare OLAF. E un document uh, de comunicare, de lucru al Comisiei, pentru care mulțumim și bănuiesc că vom vedea uh, și întregul studiu care stă la baza raportului de valoare. Urez bun venit și domnului Aile din partea Olaf. Din nou, n-am putut fi uh, implicați în numirea dumneavoastră, din păcate, și la Comisia de Supraveghere, domnul Mulder și colegii dânsului. Domnule comisar, mă bucur că sunteți aici, aveți cuvântul. Liebe Frau Vorsitzende, äh, Stimate doamnă președintă, stimate domnule președinte Mulder, doamnelor și domnilor deputați. Pentru comisie este o sarcină ambițioasă să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene. Este o funcție spre interior, dar și înspre afară. În interior, în relația cu toți cei care iau decizii financiare importante și în afară, vis-a-vis -vis de uh, partenerii noștri, de uh, statele cu care uh, colaborăm și care realizează programe din fonduri europene, cercetare, infrastructură. În 2017 am făcut câțiva pași esențiali. În luna iulie anul curent, s-a adoptat directiva privind combaterea fraudei, fraudării uh, împotriva intereselor Uniunii Europene. A fost uh, adoptată directiva PIF, care în felul acesta poate fi implementată. Mulțumesc tuturor membrilor acestei comisii pentru că prin eforturile dumneavoastră ați contribuit decisiv la finalizarea cu succes a acestor negocieri și uh, Eh, inclusiv în ce privește eh, TVA-ul. Eh, ați reușit să realizați progrese. În octombrie s-a decis conlucrarea mai consolidată între 20 de state membre în ce privește înființarea unei procuraturi europene EPO întâi 18, 17 state membre, după aia 18 și până la urmă 20 de state membre au uh, decis să fie de acord cu această procuratură europeană și sperăm ca 27 uh, de state membre până la urmă să uh, recunoască acest mandat. Doamna comisar Jurova, dar și alți colegi, suntem deciși să luăm toate măsurile necesare pentru ca EPO să poată să înceapă activitatea. Noi sperăm că această activitate să înceapă în anul 2020, pentru ca cel târziu, începând cu 1 ianuarie 2021, acest procuror european să poată să își intre în pâine. Dacă dorim să consolidăm încrederea cetățenilor noștri, atunci o disciplină financiară și combaterea evaziunii și înșelăciunii trebuie să fie un obiectiv. Pentru că, până la urmă, altfel se pierde încrederea cetățeanului în instituțiile europene pretutindeni în Uniunea Europeană ne dorim să creăm același nivel de protecție pentru bugetul european. În acest sens, Olaf rămâne un actor principal. Subliniez. Prin uh, EPO, Olaf nu își pierde funcția inițială. Cele două organisme se completează și cred că politica de personal uh, trebuie să fie uh, corespunzătoare pentru ca Olaf să dispună de personalul necesar uh, să își îndeplinească misiunea în toate cele 27 de state membre. Cei care sunt mai vechi în Parlamentul European știu că Olaf a fost înființat cu 18 ani în urmă și cred că a fost o poveste de succes. Dorim să continuăm această poveste de succes și să o intensificăm. Cadrul juridic pentru activitatea OLAF a fost uh, reformat în 2013 pentru ca eficiența activității OLAF să fie sporită și OLAF să rămână un organism independent în totalitate. Acest regulament din anul 2013 după 9 ani de negocieri între diversele instituții a putut să fie adoptat. Astăzi privim spre viitor și analizăm modul în care putem să ne îmbunătățim și dezvolta instrumentele pentru combaterea fraudei. Comisia pe 2 octombrie anul curent așa cum prevede articolul 19 din regulament, a elaborat raportul de, evaluare în baza regulamentului din 2013, analizând practica, a fost adoptat documentul și în aceeași zi a fost prezentat Parlamentului și Consiliului. În legătură cu aceasta, ne-am bazat și pe activitatea domnului Mulder și a colegilor săi și a secretariatului, uh, uh, pentru că uh, sunt îndatoririle acestui organism de supraveghere a activității OLAF care au fost îndeplinite și mulțumesc domnului Mulder pentru colaborarea pe care am avut-o, pentru că a completat eficient activitatea Comisiei și Consiliului. OLAF, în baza regulamentului din anul 2013, regulamentul 883, a obținut rezultate bune și în anii trecuți. Modificările care au fost stabilite în anul 2013 uh, uh, au dus la o îmbunătățire a activității de anchetă, de cooperare cu partenerii și uh, în legătură cu persoanele care au fost anchetate de către OLAF. Evaluarea noastră este și arată și că mai există încă unele posibilități de îmbunătățire a activității pentru o sporire a eficacității anchetelor OLAF. În plus, crearea EPO um, a însemnat și o schimbare de sintagmă pentru că acum este nevoie de o adaptare a modului de lucru al OLAF pentru a se ajunge la sinergii, pentru a uh, folosi resursele cât mai eficient și pentru a evita orice uh, dublare a eforturilor. Prin înființarea EPO, uh, dispunem acum de un organ suplimentar pentru identificarea uh, actelor de înșelăciune. OLAF, în continuare, are competențe în ce privește acțiunile infracționale la nivel administrativ. Când este vorba despre un buget care să fie protejat de fraudare, la modul acesta se poate acționa cel mai bine. În ce privește identificarea actelor de infracțiune, cred că am făcut un progres. Îmbunătățim în felul acesta situația. Sigur că există uh, încă uh, probleme legate de un follow-up, pentru că uh, până acum Olaf a trebuit să conlucreze cu organele de procuratură din statele naționale. Olaf rămâne un organism central care trebuie să identifice irregularitățile administrative și care pot duce până la urmă la uh, solicitarea de returnare a banilor. În cadrul evaluării noastre și ținând seama și de înființarea EPO, Comisia acum pregătește o propunere pentru Eh, schimbarea eh, regulamentului din anul 2013, regulamentul 883 și cred că în primăvara anului viitor vă vom putea prezenta proiectul nostru. Va fi un plan bazat pe două etape, având în vedere că se, ne vom apropia de noile alegeri europene eh, în primăvara lui 2019, dorim să propunem un pachet legislativ care să se refere la uh, schemele de personal de la uh, OLAF și EPO și să permită și evaluarea cadrului juridic. Și anunțăm încă de pe acum că mai târziu uh, vom face o nouă propunere de reformare independentă de uh, situația uh, activităților actuale ale EPO și OLAF. Am menționat deja că în această propunere legislativă pe care dorim să o înaintăm în primăvara anului viitor, va fi să organizăm raportul între EPO și OLAF astfel încât să se realizeze uh, o sinergie mm, și să se creeze o plus valoare, în același timp să se evite uh, dublarea eforturilor. Pentru că EPO și OLAF sunt două organisme diferite, cu uh, sarcini de activitate și competențe diferite, structuri diferite, instrumente diferite. Și uh, sarcina pe care trebuie să o îndeplinească Um, este într-un fel legată de domeniul de activitate al partenerului. Prin uh, acest demers de reformare dorim ca OLAF să dispună de instrumente suplimentare de anchetă conform sarcinii uh, care îi revine. Am comparat raportul nostru și propunerile Comitetului de Supraveghere și m-a bucurat să constat că avem un teren comun. Deci vom putea să ne completăm reciproc în aceste propuneri și am intenția ca unele lucruri din ceea ce ne propuneți dumneavoastră să preluăm în documentul nostru pentru că va trebui să ne străduim să realizăm o mai mare coerență în utilizarea instrumentelor de anchetă ale OLAF uh, prin, la nivelul tuturor statelor membre ca să existe un fel de uh, uniformizare a nivelului de protecție a banilor comunitari. În clipa de față există mari diferențe între modul în care Olaf, uh, lui Olaf îi se permite să uh, își uh, deruleze activitatea de cercetare și anchetare în statele membre. Deci, uh, de asemenea, uh, există o diferență în ce privește prevederile din codul penal ale fiecărui stat atunci când OLAF anunță că a depistat infracțiuni. Deci, eu cred că o asemenea fragmentare este inacceptabilă și asta uh, vis-a-vis -vis de un organism al Uniunii Europene care ar trebui să poată acționa uh, egal în toate statele membre. După aceea, mandatul și instrumentele OLAF în ce privește fraudarea uh, TVA trebuie să fie armonizate, pentru că și aici pot fi atinse interesele financiare ale Uniunii Europene. Există infracțiuni legate de uh, TVA, dar cred că aici uh, va putea să intervină și EPO. Olaf poate să uh, aibă o activitate interdisciplinară, sprijinindu-se și pe organele de anchetă din statele membre. Și aceste lucruri toate vor figura în propunerile noastre de reformare de anul viitor. OLAF trebuie să aibă și un mai bun acces la informațiile legate de conturile bancare, în măsura în care în felul acesta pot fi depistate activități frauduloase. Dacă se va modifica în acest sens cadrul juridic, atunci Olaf va putea să joace un rol mai important. Ca partener firesc al EPO și în același timp ca uh, organism independent, administrativ, care uh, va avea în sarcină uh, repatrierea banilor europeni care uh, au fost fraudați. În încheiere doresc să mă refer la câteva aspecte care adesea se află în centrul dezbaterii Olaf și care sunt menționate și de către domnul Mulder și de colegii domniei sale, garanțiile procedurale și mecanismele de control în anchetele Olaf. Evaluarea noastră nu a uh, depistat uh, dovezi că în contextul instrumentelor uh, actuale ar fi existat uh, uh, multe lacune. Cooperarea viitoare dintre OLAF și EPO și în acest uh, domeniu însă nu necesită schimbări. Repet că OLAF rămâne un organism administrativ care este independent de EPO. Aici nu uh, are uh, nici unul din uh, cele două organisme calitatea de a comanda ceva celuilalt organism. Deci, um, EPO nu se va implica în anchetele penale. Comisia ca atare, nu crede că este nevoie de modificări substanțiale în ce privește prevederile legate de garanțiile procedurale uh, pentru propunerea pe care dorim să o facem anul viitor. Eu sunt convins că aceste probleme și problem, aspectele de guvernanță ale OLAF vor face obiectul unui al doilea amplu pachet, care într-un al doilea pas va ține seama și de experiența care va exista în cooperarea dintre OLAF și EPO. Propunerea mea <laughs> pentru uh, acest regulament 883 din 2013 este foarte important pentru că putem analiza rezultatele anilor trecuți, putem să ne optimizăm activitatea, iar cooperarea dintre EPO și OLAF din prima zi de existență a EPO vor trebui să se bazeze pe o bună repartizare a sarcinilor și pe un uh, fundament juridic uh, solid. De aceea, în uh, cea de-a doua jumătate a anului 2018, va trebui să uh, facem acel al doilea pas și să adoptăm propunerea de reformare. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui raport de evaluare și pentru prezentarea punctului de vedere al Comisiei. Aș da cuvântul acum președintelui uh, organismului de supraveghere vis-a-vis -vis de acest raport. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum s-a spus deja de către uh, domnul comisar Altinger, Comitetul de supraveghere trebuie să facă o recomandare în legătură cu regulamentul 883 înainte de 2 uh, octombrie. Comisia care trebuia să facă această evaluare este de 8 uh, luni de zile funcțională și uh, e o perioadă destul de scurtă de timp uh, pentru a analiza situația în OLAF. Însă primele impresii câteodată sunt uh, și cele mai bune și ele sunt incluse în raport. Dacă citiți uh, directiva, este clar că acest comitet de supraveghere are un rol esențial de îndeplinit. Dacă dorești să păstrezi independența Olafului, aceasta fiind esența sa, trebuie să încerci să ajuți uh, pentru atingerea acestui obiectiv. Iată de ce ne-a surprins și asta se află chiar la începutul uh, raportului, punctul legat de independența OLAF. Atunci când Comisia a hotărât să ridice imunitatea pentru directorul general, Comitetul de Supraveghere nu a fost consultat în niciun fel ceea ce ne-a surprins, însă așa s-a întâmplat și nu mai putem reveni, este o decizie a Comisiei. Am uh, ținut cont de asemenea și Comisia a prezentat acest lucru de apelul prezentat de parchetul european, de EPO, și e clar că trebuie să facem o demarcare aici între responsabilitățile existente pe toate părțile. Raportul în sine va fi prezentat oricum de către uh, colega mea, Elena Fajeda, care a jucat un rol deosebit în redactarea sa. Și pot să vă spun că mesajul esențial al raportului nostru este că nu ar trebui să depindă de directorul general să ofere sau nu informații comisiei. Uh, noi avem dreptul să obținem aceste informații și dacă Comitetul de Supraveghere trebuie să-și facă datoria, atunci trebuie să aibă acces la informații, pentru că nu se poate ca cel care trebuie să fie controlat să decidă, da, astea, informațiile acestea nu sunt importante, deci nu aveți acces la ele sau nu aveți nevoie de ele. Și dacă citim uh, rapoartele din ultimii 5-6 ani, acesta a fost punctul esențial. Comitetul nu a primit informațiile care erau necesare pentru munca sa. Am încercat să schimbăm situația, uh, nu cu prea bune rezultate, însă acum aș da cuvântul colegei mele, doamna Elena Frazenda, care va explica acest lucru în portugheză, bănuiesc. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor comissário. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Suntem un comitet nou, așa cum a arătat și domnul Mulder. Atunci când am început um, redactarea acestui raport, în conformitate cu regulamentul, uh, funcționam de 8 luni de zile. Am uh, participat însă în cadrul acestui exercițiu care ni se pare esențial și care mai mult decât atât ne-a permis să avem o viziune de ansamblu asupra uh, funcționării Olafului și relația pe care o are Olaful cu Comitetul de Supraveghere. Acest exercițiu s-a bazat pe o serie de elemente care descriu natura însă și a Comitetului de Supraveghere, și anume un organ, o entitate independentă, deci o entitate de uh, monitorizare, de control a OLAF Um, a funcțiilor sale de anchetă și cu o preocupare deosebită față de garanțiile uh, procedurale, uh, față de felul în care se desfășoară anchetele și față de rolul consultativ pe care îl are directorul uh, general, pe care și-l asumă, el fiind considerat în același timp un interlocutor pentru instituțiile UE. În acest context, comitetul a redactat acest raport bazându-se pe mai multe puncte care sunt esențiale și pe care le reiterăm în acest uh, document. În ceea ce privește uh, anchetele, supervizarea, garantarea drepturilor fundamentale și pe viitor uh, în ceea ce privește relația sau legătura dintre OLAF și parchetul european, EPO. În ceea ce privește anchetele, am uh, prezentat mai multe chestiuni. Ne întrebăm dacă, în conformitate cu regulamentul 883, instrumentele de care dispune OLAF sunt suficiente pentru a-și desfă desfășura rolul său fundamental de a lupta împotriva fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care ar putea dăuna intereselor financiare ale UE, s-au utilizat aceste instrumente de către OLAF în mod uh, eficient sau nu. 2. Supervizare. Independența OLAF este întărită de noul regulament sau oare din potrivă mandatul independent al OLAF a fost uh, vulnerabilizat de aceste noi prevederi? Entitatea de super, supraveghere, uh, Comitetul de uh, Supraveghere, a reușit, pe de altă parte, să garanteze independența OLAF. O a treia întrebare Comitetul de supraveghere are competențele necesare pentru a-și uh, exercita rolul în calitate de uh, entitate de uh, supraveghere a OLAF. Trecem acum la drepturile fundamentale. Drepturile fundamentale și garanțiile procedurale sunt protejate în mod adecvat prin acest regulament. Există mecanismele necesare pentru a le aplica aceste drepturi în al patrulea rând, viitorul. Uh, întrebarea care se pune este în ce măsură EPO uh, va avea nevoie de o revizuire a regulamentului și uh, cum ar putea lucra OLAF-ul printr-un sistem de dublu rol atât pentru Comisia Europeană cât și pentru parchetul european. Am încercat să răspundem prin urmare la toate aceste întrebări și astăzi vom prezenta uh, elementele cele mai esențiale ale acestui raport. La primul punct, anchete. Noi arătăm că e nevoie de reguli clare uh, în regulament în ceea ce privește interpretarea uniformă și armonizată a acestora pentru a fi aplicate atât la nivel intern cât și din punctul de vedere a regulilor de funcționare cunoscute. Comitetul este conștient de faptul că această comisie parlamentară a susținut întotdeauna pentru OLAF un uh, cod procesual pentru anchete, însă în 2008 a ales un sistem mixt. Deci uh, s-au făcut uh, modificări în cadrul regulamentului pentru anchetele interne și externe, însă a permis DG-urilor posibilitatea să adopte un așa numit ghid de proceduri asupra anchetelor, uh, asupra uh, anchetatorilor, în conformitate cu articolul 17,8. Această prevedere face să se pună sub semnul întrebării, așa cum s-a întâmplat și în trecut, pentru că am văzut că există o serie de 28 de articole care au fost publicate din 2013 încoace, dar uh, care se uh, completează reciproc în mod reiterat, fără să existe un text consolidat. E vorba doar de un ansamblu de reguli care nu creează altceva decât uh, incertitudine juridică, incertitudine pentru anchetatori și ar putea pune chiar în pericol garanțiile procedurale și eficiența anchetelor realizate. De aceea am ajuns la concluzia că aceste reguli nu au putut uh, înlocui intervenția brațului legislativ pentru a stabili niște reguli mai clare. În al doilea rând, structura internă a Olafului. Există o adevărată concentrare a puterilor uh, într-un într departament unic, așa numită unitate de uh, selecție a anchetelor care trebuie să hotărască ce anchete se realizează, dacă se finalizează sau nu și așa mai departe. Aceasta face să nu se recurgă la expertiva mai multor experți în domeniul OLAF și să nu se garanteze calitatea măsurilor de anchetare. O altă alternativă ar fi cea care ar permite uh, legiuitorului să intervină atunci când e vorba de uh, fonduri structurale, resurse proprii, agricultură, ajutor extern, corupție și așa mai departe, pentru a sprijini în mod direct uh, anchetele. E vorba de o structură întărită care, din punctul nostru de vedere, ar putea susține independența OLAF. Am mai face aici o uh, observație. Momentul începerii anchetei este un moment cheie. Directorul general trebuie să ia o decizie absolut independentă, fără niciun fel de presiuni din partea vreunui guvern național, instituție sau persoană fizică. Aceasta extinde competențele directorului general uh, uh, pentru a putea uh, Uh, să nu dea curs uh, inițierii unei anchete uh, și aceasta ar putea fi un mecanism de responsabilitate pentru independența OLAF. Este chiar mai important să nu inițiezi anchete decât să le inițiezi și temeiul juridic necesar pentru aceasta este cel care garantează independența și transparența deciziilor la nivelul directorului general. Noi considerăm că trebuie să se perfecționeze și să se implementeze toate instrumentele disponibile, instrumente fundamentale, așa cum s-a arătat mai devreme, și uh, să se facă investițiile uh, necesare atunci când e vorba de informații. Pentru că știm că felul în care se procesează informațiile într-o anchetă este esențial. E nevoie de un sistem bun de gestiune a informației, uh, un sistem uh, bine structurat pentru a putea înțelege procesul anchetei și pentru a lua de fiecare dată deciziile oportune. În ceea ce privește durata anchetelor, noi considerăm că uh, comitetul uh, impune un termen rezonabil de timp, uh, tocmai ținând cont de complexitatea fiecarei cauze în parte. Aceasta depinde de regulament și comitetul de supraveghere are în acest sens un rol deosebit pentru că acest uh, termen este stabilit doar atunci când primește toate informațiile necesare, uh, ceea ce nu s-a întâmplat, cum a spus domnul Mulder. De aceea, uh, legiuitorul ar trebui să se gândească la posibilitatea schimbării acestei părți a regulamentului pentru a asigura informațiile necesare Comitetului de Supraveghere. Spre deosebire de ceea ce spune Olaf, la ora actuală. În ceea ce privește uh, accesul la raportul final al anchetelor, noi am semnalat că în situația în care uh, 50% uh, din cauză nu este încheiată, recomandarea care se face din partea Olafului și după uh, experiența pe care o avem, Motivele invocate sunt uh, de natură diversă, lipsa de uh, dovezi și așa mai departe. Comitetul este conștient că se ia din partea Consiliului responsabilitatea de control ex ante și controlele făcute de către unitatea de selecție uh, și control a anchetelor sunt extrem de importante. Pe de altă parte, Comitetul de Supraveghere trebuie să ofere ajutorul necesar directorului general pentru că acesta să-și îndeplinească rolul și pentru a avea acces la raportul de anchetă, raport care va fi transmis și autorităților uh, judiciare din statele membre și răspunsul trebuie să vină după aceea spre OLAF. În ceea ce privește supravegherea, domnul Mulder a menționat deja nevoia de a primi toate informațiile în urma uh, solicitării prezentate de Comitetul de Supraveghere. Olaful ar trebui să aibă o legătură foarte clară, așa cum cere Comitetul de Supraveghere, pentru a oferi răspunsuri fără niciun fel de întârziere și pentru a oferi informațiile necesare. Doar în felul acesta, Comitetul de Supraveghere poate respecta termenele și obligația sa. Comitetul pentru Garanții și Drepturi Fundamentale este absolut esențial pentru Comitetul de Supraveghere. Știm că directorul general a fost câteodată citat a fost chemat să dea informații. Iar informațiile pe care el uh, le prezintă au fost uh, trimise autorităților belgiene în urma unor ascultări telefonice. Această cauză este una care ne provoacă foarte mare îngrijorare. Ne întrebăm de ce s-a ajuns aici și cum s-ar fi putut evita o astfel de situație. Ar trebui să ne gândim la mecanismele interne de consultare, de control al legalității, de respectare a drepturilor fundamentale și garanții procedurale. În avizul nostru se arată pe de altă parte că ar trebui să se evite astfel de situații pe viitor prin uh, instaurarea unor mecanisme de anchetă și control al legalității independente și uh, în totală coerență. Comitetul de supraveghere consideră că legiuitorul trebuie să poată uh, face echilibru între drepturile fundamentale și garanțiile uh, procedurale pentru toate activitățile realizate de OLAF. Iar la ultimul punct, viitorul uh, relației între OLAF și parchetul european, este vorba de uh, o decizie care a fost adoptată în luna octombrie. 20 de state membre au susținut această decizie. În acest caz, practic, ne întoarcem la întrebările inițiale pe care le-am pus, și anume, în ce măsură înființarea parchetului european uh, va duce la o revizuire a acestui regulament și în ce măsură parchetul uh, um, european va afecta uh, structura Olafului și dacă Olaful va putea lucra pe viitor în uh, cadrul acestui sistem cu dublu rol. Noi uh, considerăm că toate instituțiile ar trebui să coopereze în acest domeniu. De aceea am dorit să arătăm că această muncă este extrem de importantă și ne luăm angajamentul să uh, lucrăm cu toate părțile implicate. Trebuie însă să vedem uh, cum va putea funcționa OLAF pe viitor în acest uh, nou context. Dacă um, rolul său va fi egal sau uh, mai mare sau va depăși rolul actual iar pe de altă parte Olaful va trebui să facă o evaluare a fiecărui proces înainte de a trece mai departe la parchetul european. Aceasta se datorează uh, mai multor factori. În primul rând, există nevoia de a prezenta către Olaf informațiile de la parchetul european pentru um, acele cauze care uh, nu vor merge mai departe prin rolul parchetului european de a ceda anumite sarcini Olafului și tot felul de alte măsuri. Olaful ar putea să-și mențină rolul actual în statele membre care nu sunt incluse în parchetul european și, pe de altă parte, Olaful trebuie să-și continue anchetele care nu sunt de competența exclusivă a parchetului european și atâta timp uh, cât uh, daunele constatate sunt mai mari pentru statul membru respectiv decât pentru Uniunea Europeană. Dacă Olaful își menține competențele prin acest uh, achii extins, e clar că toate acele măsuri suplimentare în care au fost prezentate de Comitetul de Supraveghere se pot menține. Mai mult decât atât, sunt foarte potrivite și uh, considerăm că informația este absolut esențială pentru a uh, ne realiza cum trebuie munca. Mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank für... Mulțumesc pentru prezentarea avizului. Și cred că avem ceva foarte interesant în față, și nume. există aici două linii au fost uh, analizat cu atenție acest studiu și se pare că regulamentul ar putea fi revizuit mult mai profund decât ați spus-o dumneavoastră și asta rezultă și din uh, ce spune Comisia. Ce facem? Uitându-ne la regulamentul EPO, acesta are 120 de articole. Regulamentul OLAF e mic copil pe lângă acesta. Primul regulament cu 883 avea 14 articole. Și acum dublu. Ce mult prea puțin, dată fiind influența pe care o are activitatea OLAF asupra carierei oamenilor și vieții lor. De aceea cred că ar fi bine să ne înțelegem. N-ar trebui să facem mai mult, dacă comparăm EPO cu OLAF, la vremea respectivă am fost raportoare și m-aș fi, mi-aș fi dorit să fi făcut mai multe. Din păcate, Consiliul a, uh, s-a opus, actualul director general la fel, s-a implicat foarte mult. <clears throat> Cred că trebuie să avem curajul să rezolvăm acum probleme de bază ale Olaf. Dacă nu o facem, Olaf va pierde putere, influență și nu putem fi siguri niciodată ce se întâmplă în acest domeniu. Sunt ca niște iceberguri. Ne uităm și nu-mi place ce văd. Mai mult decât atât, mă tem și de ce se ascunde sub uh, suprafața apei. Ideea e că la bază stau fapte care nici nu ne pot place și există în continuare supoziții că avem mult mai multe iceberguri decât ne putem dori. Nu vreau să ne ciocnim de astfel de iceberguri și de aceea pledez să avem o reformă uh, îndrăzneață. Să trecem acolo lucruri care trebuie trecute EPO are uh, acele checks and balances, OLAF nu are. Dar trebuie să fie în interesul OLAF să rezolve aceste probleme de guvernanță acum. Apoi, supravegherea drepturilor de control. Raportul de evaluare spune la pagina 10, documentul Comisiei, că anumite lucruri n-au putut fi spuse pentru că n-au avut informații se spune că nu s-au putut face aceste legături cu anumite regulamente, cu anumite date. Cred că trebuie să avem curaj și să punem datele pe masă și să analizăm cum lucrează anumite direcții din OLAF fără rezerve. Mi-ar plăcea să aveți dreptate, domnule comisar, eh, când vă referiți la succesul OLAF, dar dacă ne uităm la eficiență cu cazurile încheiate și cazurile cu recomandări, deci unde și rezultă ceva, avem o medie între 50 și 60%. Din 2008 încoace au existat doar 2 ani mai proști, 2012 și 2016. În 2012 am avut 31% și anul trecut 43%. Uh, au fost cei mai slabi ani am avut cele mai puține rezultate procentual. Din aceste cifre, eu văd că Olaf are o problemă a succesului, a lipsei succesului și vă dau dreptate, dau dreptate și valorii. Nu au anumite drepturi. Dar am această bază juridică, îmi ajunge? Nu se fac suficiente verificări lipsesc aceste checks and balances și am spus în repetate rânduri cât de important ar fi să existe uh, acces la date bancare. Am probleme dacă mă uit la ce se va propune, ce se propune cu această reformă, dacă cei afectați de reformă vor avea vor fi puși în fața unor probleme chiar mai mari. Pentru că avem probleme cu legalitatea unor proceduri, eu cred că trebuie să le soluționăm înainte de a face pașii următori. Asta doream să încurajez. Comisia de supraveghere, un aviz foarte interesant, pentru care vă mulțumesc, a arătat în, cu detalii că regulile interne date de director general uh, investigatorilor că trebuie puse în formă legislativă, e treaba legiuitorului, numai așa avem uh, Uh, siguranță de drept și putem garanta un tratament egal pentru toți. Apoi cred că trebuie să ne hotărâm și ce ne dorim de fapt. Um, o parte a problemelor rămâne aceeași mereu. E, pe de o parte, verifică aspecte de drept administrativ, altele de drept penal. Trebuie să soluționăm asta. N-ar fi mai bine să facem din OLAF un instrument administrativ, de cercetări administrative și ar fi util să avem în acest sens un document al Comisiei să compare în statele membre ce drepturi au autoritățile statelor membre, ce obligații au cele care uh, studiază în dreptul administrativ. Așa începuse și EPO, era o cale care promitea succes. Trebuie să avem mai multe informații pentru a putea începe legiferarea. Dacă ne uităm la regulamentul EPO, am probleme mari și fac eforturi mari să înțeleg cum se simplifică lucrurile. Se spune în regulamentul EPO că o uh, verificarea unei locuințe se poate face doar dacă pedepsa prevede cel puțin 4 ani privare de libertate. În uh, textul Olaf nu spunem nimic cu asta. Unde e optimizarea atunci? ce facem dacă EPO cere OLAF ajutor și statele afectate nu, nu sunt supuse EPO? Ce facem pentru că EPO are detalii foarte clare pentru transmiterea datelor care lipsesc însă regulamentul OLAF, dar pot fi de importanță penală, desigur. Sau cel care participă într-o procedură OLAF are dreptul să vadă raportul, să vadă dosarul. A, cu, a fost dificil să reușim să obținem ca participanții să poată da comentarii cu privire la constatări. În uh, proceduri penale e un element de bază acesta. Iar în domeniul EPO, cel care participă are dreptul să vadă acest dosar. Ce facem? Este <clears throat> diferențe foarte mari între cele două. Dacă nu simplificăm lucrurile acum, dacă nu le optimizăm, Olaf se va confrunta cu multe probleme juridice. Și de aceea propun să avem o abordare fundamentală aici și să soluționăm aceste probleme. Există un singur articol unde se vorbește de schimbul de informații. Toate aceste probleme nu sunt menționate acolo. Nu se spune cum s-ar putea soluționa. Deci trebuie făcut în uh, regulamentul OLAF. Și OLAF au și ei probleme. Am auzit de sistemul de management de caz achiziționat cu 9 milioane de euro, care nu funcționează cum trebuie va fi îmbunătățit pentru 5 milioane de euro suplimentare și am dorit informații în acest sens. Înțelegem că nu se poate lucra cu sistemul acesta. Am înțeles că se pot modifica elemente din dosare fără a documenta asta. Sunt lucruri dramatice care afectează eficiența sistemului și posibilitățile de cooperare cu EPO. Iată o serie de probleme pe care am încercat să le aduc în discuție. Vă anunț că voi face un document de lucru unde pe baza avizului și a regulamentului EPO vom uh, trece în revistă nevoia de reformă și apoi cred că ar fi bine dacă Comisia ar prezenta mai mult decât doar un minim uh, absolut, minim necesar. Vorbeați, domnule comisar, de ce 9 ani cât a durat. Scădem 4, pentru că Comisia a făcut în mai multe rânduri o propunere pe care a retras-o de două ori, apoi a venit cu a treia propunere. Foarte mult timp s-a pierdut pentru că Comisia, dar pot înțelege, pentru că nu, erau, uh, nu erați de acord în Comisie ce e de făcut. Însă acum cred că știm ce trebuie să facem. Trebuie să ne punem de acord și dacă nu reușim, vom livra tot uh, doar o treabă parțială și ne întoarcem la problemele Olaf. Erau multe aspecte suboptime acolo. Nu putem fi mulțumiți cu așa ceva și nu suntem mulțumiți cu această situație. Au cerut uh, cuvântul mai mulți colegi. Domnul Iafo, vă rog. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, Comitetului pentru felul în care a evaluat acest regulament. Sunt uh, de acord cu îngrijorările pe care le-ați prezentat în acest document, mai ales sunt de acord cu rolul OLAF care trebuie menținut uh, chiar și atunci când parchetul european uh, va fi funcțional. Mai ales că există o serie de state membre care nu s-au alăturat sau nu se vor alătura EPO, deci pentru aceste state membre, OLAF-ul rămâne singura instituție de anchetă la nivelul UE pentru a realiza uh, un control asupra cheltuielilor din statele membre, dar și în uh, statele membre care se alătură EPO și pentru acestea cred că OLAF-ul poate aduce o plus valoare cooperând cu parchetul european. De asemenea, este important că ați uh, uh, identificat câteva dintre problemele legate de OLAF și anchetele realizate, mai ales faptul că anchetele OLAF uh, sunt uh, supuse legislațiilor uh, naționale. E de neacceptat ca un organ european să nu poată ancheta un stat membru și temeiul juridic care este folosit. Cred că trebuie să facem ceva în acest sens. Sunt de asemenea de acord că mandatul OLAF și mm, competențele de anchetă ar trebui să fie extinse. E vorba de accesul la conturile bancare sau mm, anchete în ceea ce privește regulamentul de siguranță, bunuri contrafăcute, etc. Există și câteva probleme suplimentare și aici sunt de acord cu doamna Gresle Probabil că e nevoie de o reformă mai aprofundată a OLAF, pentru că există probleme de bază care ar trebui rezolvate. Majoritatea au fost deja menționate aici, deci nu vreau să le reiterez, dar aș mai adăuga câteva elemente care uh, au rămas uh, fără răspuns. Un astfel de element este felul în care se dă curs uh, recomandărilor OLAF, pentru că nu putem uh, măsura eficiența OLAF-ului, pentru că se pare că uh, nu depinde numai de numărul uh, cauzelor pe care le au, a anchetelor, ci Eficiența se măsoară în special dacă recomandările lor sunt urmate de statele membre, deci dacă există consecințe directe în urma acestor recomandări făcute de OLAF. De exemplu, anchete pentru autoritățile naționale, sentințe uh, procesuale și așa mai departe. De multe ori nu se întâmplă așa și Olaful nici măcar nu dispune de informații uh, referitoare la numărul de recomandări cărora li s-a dat curs. Deci cum uh, uh poate funcționa dacă nu poate verifica în ce măsură este eficient sau nu. Un al doilea element este transparența recomandărilor făcute de OLAF. Știu că este o temă destul de delicată. Câteodată recomandările care sunt trimise către autoritățile naționale nu pot fi publicate. Aceasta pentru a proteja ancheta penală. E nevoie de o anumită confidențialitate a acelor informații. Însă, pe de altă parte, există un interes uh, al cetățenilor de a avea acces la acele informații, informații incluse în recomandările Olafului. ului Până acum nu există o regulă foarte clară. În unele cazuri, recomandările OLAF sunt publicate de către guverne sau autoritățile, autoritățile naționale. În alte cazuri, pur și simplu, nu poți avea acces la aceleași recomandări. Cred că această situație subminează uh, transparența pentru recomandările OLAF și trebuie să găsim un echilibru între uh, interesul pentru ancheta penală și interesul public față de aceste informații și documente. Un al treilea element, care și el este destul de delicat, este posibilitatea de a transmite recomandările OLAF către guvernele statelor membre. În mod normal, acest proces se desfășoară fără probleme. OLAF-ul realizează o anchetă și ulterior trimite recomandările statului membru și comisiei. Comisia prezintă uh, și recomandări financiare pentru statele membre. În mod normal nu există probleme, însă în unele cazuri și pentru unele state membre vedem că există o legătură foarte clară între organele guvernamentale și eventualele cauze de corupție care sunt deschise. Și în acest caz, ancheta OLAF, care a, este realizată eventual uh, Uh, la nivel guvernamental intră în conflict cu acele informații care sunt uh, transmise autorităților naționale care sunt vizate practic de aceste anchete. Iată un element care ar putea submina posibilitatea autorităților naționale de a avea o anchetă eficientă. Și aici uh, cred că există câteva probleme care ar trebui soluționate. Și un ultim element cu care am să închei. Sunt absolut de acord cu doamna Gresle în uh, cadrul reformei OLAF. Cred că ar trebui să găsim soluții pentru uh, soluțiile uh, juridice, care lipsesc la ora actuală, pentru că la momentul actual nu există căi de atac uh, Uh, pentru uh, cei care sunt uh, anchetați de OLAF și fără acest proces de checks and balances nu se poate merge mai departe. Eu sunt pentru întărirea OLAF-ului, a extinderii competențelor, însă dacă nu avem acest sistem de responsabilități reciproce, nu putem merge în direcția cea bună. Deci există uh, un interes reciproc de a avea un astfel de sistem de control uh, pentru ca instituția să funcționeze mai bine. Mulțumesc, domnul Sarvama. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, domnule comisar Oettinger și mulțumiri speciale adresate Comitetului de Supraveghere. A fost una din temele cele mai interesante în ultimii ani, uh, în 2012-2015, când niciunul dintre dumneavoastră nu erați încă aici, și mi-aduc aminte dezbaterile pe care le-am avut uh, la comisie. Câteva comentarii aș vrea să fac pentru a susține cele spuse de domnul uh, Iavor, pentru a susține și pe doamna președintă de altfel. Însă foarte pe scurt. Este o situație din punct de vedere juridic de nesuportat. Uh, să avem un fel de FBI la nivelul Uniunii Europene, un FBI uh, la nivel intern și care să nu fie reglementat așa cum trebuie, astfel încât să nu se întâmple, să se întâmple, de exemplu, să nu avem un cadru legal uh, clar atunci când se ascultă convorbiri telefonice, de exemplu, uh, la nivelul factorilor de decizie importanți. Și totuși, asta este realitatea. Deci, nu pot decât să-i susțin Uh, pe cei care au intervenit înaintea mea și să sfătuiesc Comisia să trateze această chestiune cu toată seriozitatea, problema uh, revizuirii care trebuie făcută așa cum trebuie, astfel încât toate aceste lacune juridice să nu mai existe după uh, rescrierea regulamentului. Un alt element care are legătură cu acest aspect – mandatul de uh, anchetă, care poate fi extins, sunt de acord, însă doar cu condiția de a reglementa cum trebuie ce am spus mai devreme, pentru că merg mână în mână cele două. Ar fi foarte periculos să extindem uh, puterea sau mandatul de anchetă fără să rezolvăm problema lacunelor juridice existente în regulament și fără a oferi un cadru juridic uh, clar. Deci, într-adevăr, acest sistem de checks and balances pentru un regulament trebuie să funcționeze bine. Și aș avea o întrebare către Comitetul de Supraveghere. Poate am pierdut informația la începutul prezentării. Dacă am înțeles bine, încă nu se trimite toată informația către Comitetul de Supraveghere, nu? Și acesta este un element cheie pentru ca structura în ansamblul său să funcționeze. Deci trebuie să o facem. De ani de zile vorbim despre asta și totuși n-am avansat. A sosit momentul să uh, încheiem în sfârșit uh, acest capitol asupra felului în care funcționează OLAF. Și un ultim element, drepturile și garanțiile uh, procedurale. Trebuie să vă dau aici un exemplu foarte grav, pentru că un membru al ECA, al Curții de Conturi, este anchetat de OLAF și nici măcar noi, cei de aici, nu știm toate detaliile anchetei, dar cred că persoana respectivă, domnul Pinsten, ar trebui să fie informat și să știe de ce este anchetat. Este o situație curentă și, în același timp, un exemplu dramatic a situației în care ne aflăm. Pentru că, iată, ne aflăm într-o situație uh, deloc coerentă și nu ne putem permite acest lucru la nivelul UE. Este foarte grav. În concluzie, sunt absolut de acord, așa cum a spus doamna Fasenda, că acest comitet de supraveghere are un rol absolut esențial de jucat. Mulțumesc. Danke, Kollege de Jong, bitte. Domnul De Young. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc domnului comisar pentru această prezentare, precum și pentru avizul dat de Comitetul de Supraveghere. S-au spus deja foarte multe. Dumneavoastră, doamnă președintă, ați făcut o declarație destul de lungă la început. Cred că ați vorbit, de fapt, în numele Comisiei și, cu siguranță, în numele grupului nostru. Așa cum spunea și dumneavoastră, aceasta este principala problemă la ora actuală. Avem un regulament uh, pentru parchetul european care este foarte detaliat, uh, cu drepturi procedurale și nu avem același lucru pentru OLAF. Iată care este mesajul crucial în această dezbatere. Și acum aș avea două comentarii de făcut. În primul rând, felul în care se aplică criteriile pentru selecția cauzelor. Este foarte interesant să vedem anexa uh, evaluărilor făcute, pentru că acolo se vede că uh, în cadrul seminarelor, de exemplu, actorii implicați uh, au fost uh, destul de critici în ceea ce privește claritatea criteriilor aplicate pentru selecția cazurilor. Uh, s-a vorbit aici și de statutul denunțătorilor, un aspect important, dar dacă citim evaluarea făcută de către comisie, ne dăm seama că există o marjă și o capacitate de discreție din partea directorului general și lipsa de criterii clare, pentru că dacă ne uităm la aceste criterii, ele sunt de natură foarte generală pot fi interpretate în mai multe feluri. Deci mă întreb care ar fi soluția cea mai bună pentru viitor. Spun asta Comitetului de Supraveghere și domnului comisar. Care este soluția cea mai bună pentru această problemă lung știută? O altă chestiune care a fost menționată de mai mulți colegi, garanțiile procedurale. Am fost de-a dreptul șocat când am analizat din nou anexa și am văzut ce se întâmplă cu garanțiile uh, procedurale. E clar că aceste garanții sunt importante. Asta este o definiție uh, generală. Și, uh, pe de altă parte, pe măsură ce înaintezi la nivelul ierarhiei înspre directorul general, vezi că acestea sunt disproporționale. Uh, dacă vedem care sunt îngrijorările manifestate, de exemplu, de Comitetul de Supraveghere, mm, sunt uh, îngrijorate faptul că funcționarii de la OLAF consideră că aceste garanții sunt disproporționale. Deci mă gândesc cum putem îmbunătăți uh, situația și cum îi putem susține pe cei care lucrează acolo, pentru că e clar că e nevoie de și mai multe garanții uh, procedurale. Și aș vrea să-l întreb pe domnul comisar ce părere are despre recomandările făcute de Comitetul de Supraveghere astăzi? Dacă ar putea, s-ar putea înființa un birou uh, pentru drepturile fundamentale, dacă s-ar putea face o anchetă independentă pe această temă, pentru că uh, e clar că poziția Comisiei și a Consiliului pe această temă nu a fost foarte clară. În schimb, pentru noi este esențial să mergem mai departe și să o rezolvăm. Colegii Salafranca. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc de asemenea domnului comisar și reprezentanților Comitetului de Supraveghere pentru poziția exprimată legată de funcționarea OLAF. Din toate aceste teme, ceea ce mă interesează mai mult este ca Olaful să fie cât mai eficient și eficace cu putință pentru a lupta împotriva fraudei și pentru a susține interesele financiare ale UE. Am să fiu foarte succint pentru că doamna președintă și ceilalți colegi, de asemenea, au um, arătat uh, cu claritate care este problema. Doamnă președintă, e nevoie de trei elemente clare. Domnule comisar, în primul rând, o mai bună coordonare și clarificare a competențelor față de competențele statelor membre. Eu unul sunt în mod clar pentru depășirea acestui uh, obstacol am uh, văzut acest lucru și în trecut și în dezbaterea de astăzi, uh, doamnă președintă, o parte importantă a fondurilor comunitare se gestionează în regim de cofinanțare și faptul că OLAF-ul nu se poate implica în anumite operațiuni din statele membre pentru că trebuie să se respecte întâietatea dreptului național este de neconceput. De exemplu, controlele in situ pentru operatorii economici. Eu cred că OLAF-ul ar trebui să aibă o clarificare pentru competențele sale. În al doilea rând, cred că e nevoie de o partajare a competențelor, o mai mare clarificare între activitățile OLAF și noul parchet european, pentru a nu ajunge, așa cum spunea doamna președintă, la situații neclare pentru anchete penale și, uh, din păcate, s-a reamintit aici că există un articol din regulamentul EPO care uh, prevede de altfel o astfel de cooperare între cei doi. În al treilea rând, trebuie să facem o clarificare uh, între activitățile Comitetului de Supraveghere și activitățile OLAF, pentru că e o problemă de mult timp care trebuie în sfârșit clarificată. Care este rolul fiecarei părți? Uh, în raportul Comitetului de Supraveghere se spune că au existat trei uh, uh, avize din partea serviciilor juridice de la cele trei instituții prin care se susține rolul Comitetului de Supraveghere și vreau să vă întreb de la Comisie ce părere aveți despre aceste avize juridice și de asemenea să întreb președintele Comitetului de Supraveghere dacă consideră că aceste avize juridice tranșează practic situația. De aceea, în raportul Comisiei se spune că ar trebui să se revizuiască regulamentul din 2013 și că acesta ar trebui să fie adoptat tocmai pentru a ține cont de uh, problemele existente. Asta ar trebui să se facă în același timp cu intrarea în vigoare a parchetului european, EPO. Domnule comisar, considerați că în acest caz calendarul de modificare a regulamentului și înființarea parchetului european este uh, oarecum paralel. Un ultim punct. Este vorba de controlul democratic, de supraveghere și guvernanța pentru OLAF. Domnule comisar, aș avea aici o întrebare foarte clară pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb dacă ați accepta uh, un transfer al acestui control democratic și a responsabilității uh, către Comisia noastră sau către Parlamentul European, în loc să rămână la nivelul Comitetului de Supraveghere, prin modificarea acestui regulament, așa cum se întâmplă de altfel în multe democrații, pentru a recunoaște independența Olafului. Și vreau să vă întreb dacă nu credeți că ar fi mai bine ca acest control democratic să se realizeze de către Comisia noastră sau de către Parlament. Mulțumesc! Colegi Vale, bitte. Sì, grazie Presidente. Ringrazio... Colegul Valent, mulțumesc Comisiei, mulțumesc Mulțumesc Comisiei de Supraveghere. Într-adevăr, niște clarificări interesante. Colegii au spus deja multe lucruri. Trebuie să avem și timp prevăzut pentru întrebări, însă eu aș dori să mai menționez un lucru și e vorba de accesul la informații. Am văzut un punct, un aspect menționat la evaluare. Nu e o problemă specifică a OLAF, ci mai degrabă a autorităților din statele membre care desfășoară astfel de investigații. Deci, Domnule comisar, pe problema cooperării între autorități, una dintre soluții ar fi să dăm OLAF mai multe puteri. Probabil că statele membre nu vor fi de acord, însă cooperarea între autoritățile naționale, acolo unde e necesar să se desfășoare astfel de investigații pe fraudă, de exemplu pe Uh, conturi bancare, deci mă gândesc la fonduri structurale. Ne-am putea gândi la o propunere a Comisiei pentru ajutor reciproc și schimb de informații între statele membre strict pe fonduri structurale, pentru că văd că e imposibil autorităților să facă investigații reale de detectare a fraudei, tocmai pentru că această inițiativă nu a fost încă luată în raportul său, Comisia de Control Bugetar se referă la asta. Și uh, autoritățile din țara mea se confruntă cu această problemă. Ei vor să-și facă treaba cum trebuie și aș vrea să întreb Comisia în ce domeniu vreți să luați poziție ca să existe un schimb de păreri corespunzător și mă refer la fonduri structurale. Colegii s-au referit la o serie de alte elemente și nu vreau să mai repet ce au spus. Mai am doi vorbitori. Colegul Vom. Mulțumesc. Mulțumesc comisiei, domnului comisar, domnului Mulder, fostului nostru coleg. Ne bucurăm să-l vedem aici alături de noi. <clears throat> Sigur că Olaf e un subiect controversat de mult timp încoace în uh, grupul nostru. Am avut multe discuții și asta e una din discuțiile mai bune pe care o avem uh, pe Oscar, o discuție constructivă. Și iată ne uitându-ne către reforme viitoare. Crearea EPO ne dă această posibilitate de a face schimbări, de a face uh, Uh, că o să avem un OLAF mai eficient pe viitor. Tocmai de aceea avem această discuție, cred, și de aceea vrem să propunem niște modificări. Sunt aici lucruri care pot fi făcute pentru îmbunătățirea funcționării OLAF. Trebuie să garantăm uh, o funcționare independentă și eficientă, să nu uităm la investigații, acum își aleg cazurile, cât durează cazurile, ce se întâmplă cu cazurile după, toate aceste aspecte sunt importante. Am avut întrebări în trecut despre lipsa de informare din partea Olaf. Poate că e și asta o ocazie să soluționăm acest aspect odată și pentru totdeauna. O definiție corespunzătoare cu privire la ce informații trebuie date autorității de supraveghere iar în ceea ce privește discuțiile cu EPO, trebuie să ne asigurăm că se introduce corespunzător, că nu există suprapunere între OLAF și EPO și așa mai departe. Însă mi se pare, domnule comisar, că nu vreți să faceți schimbări majore. Așa cum am înțeles eu, veți o abordare în două etape, schimbarea regulamentului 883 la anul viitor și apoi schimbări fundamentale mai târziu. Dar ar fi bine poate dacă ați putea explica ce să se schimbe în prima etapă și ce să se facă în a doua etapă și atunci poate reușim să vedem imaginea de ansamblu și cum uh, vor arăta îmbunătățirile astfel încât Olaf să poată lucra mai eficient. Și colegul Tacula, mulțumesc. Mulțumesc și eu Comisiei pentru această perspectivă pragmatică. Mi se pare că Comisia a înțeles că dacă vor să schimbe prea multe, nu se va întâmpla mai nimic. În, grup, numele grupului ALDE, dați-mi voie să spun câteva cuvinte. Raportul arată o serie de limitări ale regulamentului, de lipsuri. E vorba în special de puterile și competențele generale ale OLAF, de baza juridică, de funcționarea eficientă și de cooperarea cu statele membre, cu Comitetul de Supraveghere și alte autorități. Toate aceste puncte sunt foarte importante. În momentul de față ar trebui să ne concentrăm pe modificările din secțiunea cu privire la situația de viitor recomandări legate direct de EPO. EPO va începe să funcționeze de anul viitor și e important să aibă o bună cooperare cu OLAF. E vorba de nevoia de schimbări eficiente care ar trebui bine negociate. Data trecută s-au operat modificări esențiale. Propunerea comisiei a fost depusă în 2006, însă negocierile s-au încheiat abia în 2013. Dacă e să ținem cont de toate recomandările din raport, nu cred că am reușit să facem schimbările necesare la, înainte finalul acestui mandat și am risca ca am, atât Olaf cât și EPO să nu funcționeze eficient în următorii ani. Din acest motiv ar trebui ca modificările să fie mai degrabă tehnice, să ne concentrăm pe cooperarea dintre Olaf și EPO și următoarele schimbări majore să se facă pentru un, un următorul mandat. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Temeiul juridic pentru Olaf uh, este deja gândit cu patru ani în urmă atunci ne-am propus să obținem mai mult. Știm asta, dar ceea ce figurează în regulamentul OLAF a fost decis de către Consiliu și de Parlament. Bun. Eu, pe vremea aceea, mă ocupam de conductele energetice. Deci, după patru ani, de fapt, nu trebuie să ajungi să modifici un regulament. Dar noi am uh, dat în lucru un studiu privind activitatea OLAF care este accesibil tuturor. Iar acum, prin raportul nostru și prin raportul domnului Mulder și al instituției uh, domniei sale, pregătim o reformare a unui regulament care nu are mai mult de patru ani și pe care dumneavoastră l-ați adoptat. EPO este o surpriză că se realizează, pentru că acum un an încă nu puteai să speri că uh, va exista acest oficiu. După aceea, prin contribuția esențială a Italiei, s-a putut face o breșă și acum mai multe state membre susțin EPO. Iar la finalul anului 2020, EPO a urma să uh, își înceapă activitatea. Va trebui să existe un uh, director, va trebui să existe un grup de lucru care să pregătească acest oficiu. Deci, în uh, mai puțin de trei ani, va trebui să uh, fie foarte bine reglementat domeniul de activitate pentru OLAF și pentru EPO. Sigur, va trebui să existe o conlucrare, dar um, acum uh, trebuie să existe și o adaptare a regulamentului OLAF, un articol 1 punct 1, care va fi raportul OLAF față de EPO. Noi am înființat EPO uh, pentru că uh, OLAF a trebuit să renunțe la unele poziții în schemă. Eu uh, m-am uh, străduit să stăvilesc această reducere de personal. Statele membre au dorit să înființeze EPO răpind locuri de muncă de la OLAF, ceea ce este inadmisibil. Acum eu cred că trebuie să ne străduim ca Olaf să aibă o schemă de personal care să permită să funcționeze bine și să fie și un element de atracție pentru juriști foarte bun, pentru tineri foarte motivați. Acum trebuie să privim paharul ca fiind pe jumătate plin, nu pe jumătate gol, pentru că eu am o impresie bună despre activitatea Olaf. Uh, oamenii sunt motivați și competenți. Avem un director general uh, foarte bine pregătit și îi sunt recunoscător și soției domniei sale că a fost de acord uh, cu această poziție interimară a directorului pentru o perioadă de șase luni. Noi uh, vom oferi candidat, Parlamentului o listă de potențial candidați și sper ca luna februarie să fie momentul deciziei pentru că trebuie ca această listă să fie cât mai completă, pentru că în februarie succesorul actualului director să poată să își preia mandatul. A fost de ani de zile, de fapt, supleantul directorului general. De aceea nu am solicitat implicarea Parlamentului din punct de vedere legal uh, nu a fost nevoie. Deci, vă rog să acceptați ideea că noi facem tot ceea ce ne este permis din punct de vedere legal să facem. Eu cunosc regulamentul OLAF și voi face tot ce stă în puterea mea ca OLAF să-și îndeplinească toate obligațiile care îi revin în temeiul legii. Deci acum noi am făcut o propunere uh, de uh, controlor cu trei ani în urmă, dar dumneavoastră ați înghețat până la urmă această propunere ca să existe întâi o evaluare a activității OLAF. acum, uh, sigur că mai putem discuta despre amănunte, dar noi ne-am dorit, de fapt, o auditare și o supraveghere. S-a vorbit despre o investigație împotriva unui membru al unei instituții europene. Rugămintea mea este să tratăm această problemă cu confidențialitate, pentru că până nu există certitudini, nu trebuie să vorbim despre dubii. Deci este important să respectăm până la urmă statul de drept și legislația sa. Nu puteți spune că um, este um, pusă uh, sub semnul întrebării confidențialitatea la nivelul OLAF când uh, solicită OLAF și date despre conturi bancare și acum să acționăm opus și să nu tratăm uh, cu discreție persoane și nume. Uh, FBI-ul, din punct de vedere structural și al sarcinii pe care trebuie să l îndeplinească, este cu totul altceva decât Olaf pentru că funcționarii OLAF uh, nu sunt dotați cu revolvere. Ați vorbit uh, despre uh, nevoia de transparență și în relația cu statele membre. Noi toți suntem cetățeni europeni și provenim dintr-unul din statele membre. Unul vine din Germania, altul din Ungaria, al treilea din Italia, al patrulea din Grecia. Dar din păcate, Europa este încă o Europa a statelor naționale, o Europa a patriilor. De aceea nu există o competență legislativă a Parlamentului la, pe picior de egalitate cu competențele Consiliului European. Dar miniștrii regionali, miniștrii naționali, administrațiile uh, nu uh, consideră că Uniunea Europeană uh, uh, este deasupra lor. Iar în ce privește competența administrativă și investigațiile penale, întotdeauna au ținut de competențele statelor naționale putem să ne întâlnim la un pahar de vin și de la Helsinki, eu de la Berlin, alții de la Roma pot să cadă de acord ca uh, Olaf să aibă acces direct la toate datele. Dar atâta vreme cât dumneavoastră la Helsinki, la Roma, la Atena, la Budapesta, la Berlin nu ajungeți la asemenea decizii, trebuie să uh, ne permite să rămânem cu picioarele pe pământ. Deci să fim realiști. Ne-am gândit ce urmează să propunem. voi ține seamă de câteva din considerentele formulate de către Comitetul de Supraveghere în propunerea mea și mă voi mai întâlni cu domnul Mulder și colegii și colegele domniei sale înainte de luna martie. Dar EPO va uh, începe să acționeze în 2020. Până atunci, legislația uh, pentru OLAF trebuie să fie finalizată. Dumneavoastră cunoașteți deja pozițiile Consiliului din uh, reuniunile tripartite la care participați. Știți care este poziția Consiliului. Dacă voi introduce toate sugestiile dumneavoastră într-un pachet legislativ. Acesta nu va putea să treacă în martie 2000, până în martie 2019. EPO a avut nevoie de patru ani, uh, PIF uh, a fost nevoie uh, de, cinci ani, s-a finalizat abia în vara aceasta. De aceea, dacă în perioada de mandat care va rămas vă doriți o clară departajare a competențelor între OLAF și EPO și eu mi-o doresc. Dacă vă doriți să clarificăm și problemele legate de TVA, atunci trebuie să introducem asemenea cerințe în uh, noile propuneri. Uh, Consiliul sub președinție bulgară și după aceea sub președinție austriacă și președinție română după aceea până în martie 2019 va trebui să finalizeze și să adopte acest regulament și abia după aceea, fără presiunea timpului, vom putea uh, face o a doua prelucrare într-un al doilea pachet dar uh, nu putem aștepta uh, prea mult, pentru că Olaf va trebui să poată să lucreze la un moment dat și în paralel cu EPO. Pozițiile dumneavoastră nu sunt în contradicție cu punctele mele de vedere. În programul de lucru 2018 al Comisiei, pe care dumneavoastră îl cunoașteți și care a fost votat în Parlament, am menționat abordarea pe care v-am prezentat-o dacă ne-am uh, propune mai mult, ar trebui să organizez o consultare cu toți actorii direct uh, implicați, ar trebui să fac un studiu de impact. Propunerea mea în din dimensiunea uh, aceea s-ar finaliza atunci cel mai devreme în primăvara lui 2020 uh, și asta înseamnă că înainte ca EPO să înceapă să lucreze, să nu avem clarificarea și departajarea competențelor între OLAF și EPO. Și atunci ă, va trebui în noua comisie să se implice, dar nu știu dacă o va face foarte repede sau dacă până la urmă lucrurile vor ă, ajunge la muzeu. Unii dintre dumneavoastră veți fi membri viitorului Parlament, alții nu, dar ă, trebuie să ne bazăm pe experiența pe care o avem și trebuie să exercităm o presiune asupra Consiliului, făcând o propunere de reformare care să, să fie inițial mai limitată pentru a putea să o adoptăm într-un interval uh, rezonabil. Și Acum o altă observație. Grija mea este legată de schema de personal pentru Olaf. Pentru că și Olaf uh, trebuie să se confrunte cu reduceri bugetare de 5%. Eu cred că trebuie să uh, dispunem totuși de un număr suficient de uh, oameni uh, calificați corespunzători și aici am uh, unele îngrijorări. Oare sunt uh, un uh, angajator suficient de atractiv uh, pentru persoane competente, pentru un personal competent, dacă sunt uh, membru OLAF. Deci noi trebuie să acționăm în acest sens. Suntem nemulțumiți de starea de fapt. Avem programe mixte și, din păcate, Uniunea Europeană nu are o structură administrativă solidă și e, posibilitățile de intervenție sunt limitate în programele mixte. Noi e, trebuie să e, urmărim punerea în aplicare a unui număr uriaș de reguli europene, dar noi trebuie să colaborăm cu ministerele, cu administrația locală, cu administrația eh, din, de pe plan eh, comunal. Avem 28 eh, de state membre, 200 de regiuni, mii de uh, comune. Trebuie să putem să uh, colaborăm la toate nivelurile. Dar ă, trebuie ca Uniunea Europeană să nu fie o uniune a ă, corupților. Cunosc ă, mulți funcționari europeni mii de membri ai comisiei. Marea majoritate sunt oameni harnici cu un venit mediu și care merită toată încrederea noastră. Deci, sigur că nu putem depista orice caz de corupție, dar eu cred că Olaf poate să aibă um, și o putere de descurajare. Și dacă avem uh, semnale că au existat abuzuri, urmărim aceste cazuri. Și tocmai de aceea eu îmi doresc ca Olaf să dispună de un personal numeric corespunzător pentru a investiga toate cazurile de fraudă. Pentru că Olaf merită încrederea noastră, iar directorul general interimar de asemenea merită încrederea noastră și sper ca viitorul director general să uh, poată să conlucreze cu dumneavoastră și să se decidă uh, alegerea domniei sale și în baza criteriilor Comitetului de Supraveghere. Președinte, mulțumesc domnule comisar. De ani de zile ne preocupă eh, problemele legate de Olaf și eh, vorbele pe noi eh, acum nu ne mai impresionează. Știm că există probleme, trebuie să le rezolvăm și eu doresc să rezolvăm lucrurile acum, să nu le mai amânăm. Deci vom avea ă, până la 500 de amendamente. Data trecută am avut 120 de amendamente și a fost extrem de dificil să colaborăm cu Consiliul, cu Comisia, cu toate părțile implicate. Dar ă, eu ă, voi trece la treabă cu plăcere pentru că inițial uh, Comisia uh, uh, a păstrat propunerea legată de un auditor. Deci, eu cred că acum chiar um, vine cheful să finalizăm și această propunere și să prezentăm poziția noastră. Iar în ce privește poziția directorului general, trebuie să um, aibă uh, putere de plină de decizie și uh, am avut deja un amplu schimb de scris uh, cu comisia încă din 2011. Avem ceva experiență. Iar da, acum uh, cred că nu ar trebui să mai uh, revedem uh, pozițiile care sunt arhicunoscute. Dar directorul general, atunci când a fost numit, ar fi trebuit să fim și noi consultați. Îi dau cuvântul acum domnului Mulder și după aceea și colegei sale paciente. First of all, let me say... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, Vreau să spun că ați făcut niște comentarii extrem de pertinente în legătură cu eventualele schimbări ale regulamentului și suntem de acord să facem un brainstorming uh, împreună pentru că o serie de elemente pe care le-ați menționat trebuie rezolvate și asta se aplică, bineînțeles, și comisiei. Suntem la dispoziția dumneavoastră dacă vă putem fi de folos. În primul rând, comentariul făcut de domnul Iavor și domnul Sarvama. Suntem absolut de acord că este în interesul UE uh, ca OLAF-ul să funcționeze cu un sistem de checks and balances. Este și obiectivul nostru, dorim să fim constructivi, nu dorim să creăm dificultăți, dar considerăm că este în interesul UE uh, să avem o instituție OLAF independentă și un comitet independent uh, care să asigure acest aspect. Însă pentru asta avem nevoie de informații și indiferent de motivele pentru care au existat probleme cu informațiile în ultimii ani, această informație trebuie să ajungă la noi și trebuie să evităm orice fel de neînțelegere pentru că nu e vorba aici de uh, ce face sau nu face directorul general, trebuie să fie menționat în legislație, în directivă, că acest nivel minim de informații trebuie oferit Comitetului de Supraveghere ce informații vor fi incluse, am putea discuta această temă. Și am uh, citit cu atenție rapoartele din ultimii ani și, într-adevăr, există o problemă constantă, aceea lipsei uh, accesului la informațiile necesare. Încă o dată, dacă atât Olaful cât și Comitetul de Supraveghere acționează în mod independent și au informațiile necesare, aceasta este în interesul uh, UE. Sunt de acord cu domnul De Jong. E nevoie de criterii clare de anchetă și tocmai de aceea le-am menționat în raportul nostru. Am arătat că nu e suficient să publicăm un ghid, e nevoie de o introducere la nivelul legislației. Ce elemente sunt incluse depinde de uh, legiuitor, însă trebuie să fie clar, transparent, ce poate face și ce nu poate face Olaful. Domnule Salafranca, în ceea ce privește cofinanțarea, e foarte interesant. E o chestiune nouă pentru mine, am să o analizez cu atenție și mi se pare clar că atunci când se cheltuiesc bani europeni, indiferent că e vorba de cofinanțare sau finanțare 100%, e totuși vorba de bani europeni și Olaful trebuie să aibă competența de a ancheta. Dar voi analiza această situație și nu pot să vă ofer acum un răspuns. domnul Valim, dar văd că dânsul nu mai este în sală, domnul Vogan, oarecum am răspuns la comentariul pe care l-ați făcut și dumneavoastră. Elena, te rog. Cu permisiunea, doamne președinte, bineînțeles. Mulțumesc, doamna președinte. Nu prea am multe de adăugat. Pe lângă comentariile generale pe care le-a făcut domnul președinte, aș uh, mai putea spune că mi s-a părut foarte util să uh, ascult dezbaterea de astăzi. pentru că se reflectă în această dezbatere toate dificultățile cu care ne confruntăm, toate obstacolele existente atunci când e vorba de îndeplinirea uh, rolul lui OLAF, pe de o parte, și pe de altă parte rolul Comitetului de Supraveghere. Acest uh, organ de control, Comitetul, așa cum am încercat să arătăm și noi, își dorește să fie o entitate deschisă, cu o atitudine constructivă, care să ajute Olaful în intervențiile sale, în intervențiile directorului general și, în general, în toată activitatea Olaf în calitate de organ de anchetă la nivelul UE. Pentru noi, înființarea EPO a parchetului european reprezintă un adevărat avantaj se oferă în felul acesta posibilitatea de a defini în regulament uh, competențele în mod clar pentru a vedea cum se desfășoară aceste competențe, pentru a stipula care sunt uh, actele legislative necesare pentru ca activitatea OLAF să fie mult mai eficientă atunci când e vorba de lupta împotriva fraudei, a corupției și a neregulilor. Eu una consider că relația cu parchetul uh, european nu trebuie să fie neapărat una complicată sau dificilă, pentru că regulamentul EPO arată foarte clar uh, modalitatea de funcționare a acestei instituții. E suficient ca în regulamentul OLAV să se clarifice aceste câteva chestiuni. Există însă două chestiuni pe care le-aș mai preciza aici. În primul rând, actele de anchetă, ca și procedură, trebuie să fie clarificate pentru a vedea cum se realizează ancheta de la momentul începerii până la finalizarea acesteia, care sunt etapele ei, cum se acționează, cum se procedează, cum se oferă garanțiile procedurale și drepturile fundamentale asigurând în același timp uh, acel echilibru la nivelul anchetei. De mulți ani de zile, Olaful uh, a acumulat uh, multă experiență și aceasta va duce la definirea unor reguli mai clare. Un alt element important de precizat este că ar trebui să analizăm structura internă a Olafului și să vedem relațiile existente între diversele unități ale sale. Unitatea de cercetare, de anchetă, trebuie să știe foarte clar care este domeniul său de competență uh, în funcție de competențele Olafului, pentru ca toată lumea să știe clar și cu totală transparentă cine anchetează, ce unitate în cadrul Olaf se ocupă de fiecare dosar în parte și în ce fel acea rețea internă de Uh, difuzarea informațiilor trebuie să funcționeze. Cred că aceasta va spori calitatea anchetelor pentru că va uh, întări și regulile procedurale și de funcționare a OLAF. Există și o altă problemă, prezentarea informației către Comitetul de Anchetă. Noi avem un memorandum referitor la schimbul de informații între 92 și 2012, în conformitate cu regulamentul 1072. În conformitate cu acesta nu au fost probleme cu schimbul de informații. E adevărat că regulile se pot îmbunătăți. Am putea uh, îmbunătăți uh, redactarea acestui regulament pentru ca Olaful uh, să nu mai poată alege ce prezintă și ce nu prezintă Comitetului de Supraveghere. Comitet care este un organ de control, repet încă o dată, care susține independența și uh, funcționarea eficace a acestei instituții. Comitetul a fost numit prin intervenția celor trei instituții și tocmai de aceea mandatul său uh, este uh, acela de a se pronunța primind informațiile pertinente, informațiile relevante. De aceea, noi uh, susținem o transparență totală pentru a putea da răspunsuri pozitive și suntem la dispoziția tuturor instituțiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Încheiem discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi, dar ne întâlnim și joi încă o dată în legătură cu dialogul interinstituțional. Vă mulțumim și păstrăm legătura. Trecem mai departe la punctul următor de pe ordinea de zi, Uh, Comitetul de Supraveghere. Sigur, dacă doriți să rămâneți în sală, puteți să o faceți. Noi acum avem un follow-up al prezentării raportului anual pentru 2016, dar în ce privește accesul la documente ne interesează ce s-a mai întâmplat. Deci dacă doriți să ne informați pe scurt în legătură cu accesul la documente. Yes, Chair. Uh, until now I have... Mulțumesc, domnul, domnul președinte. Am analizat problemele cu care ne-am confruntat în trecut. Noi construim o nouă relație cu Olaful și pot să vă spun că experiențele de până acum sunt uh, total pozitive. Ne așteptăm să avem o cooperare bună, este însă prea devreme să strigăm victorie, dar atitudinea este una potrivită și sperăm să îmbunătățim situația aș mai putea să spun că avem o agendă europeană și criticile față de OLAF în raportul Comitetului de Supraveghere pe anul 2016 prezintă în detaliu toate aceste aspecte. Pot să vă spun că atunci când am pregătit raportul pentru anul acesta, el va fi publicat la începutul anului 2018, vom trimite raportul dinainte Olafului. Deci înainte de a fi publicat, Olaful va avea posibilitatea să facă comentarii pe marginea raportului și vom ține cont de uh, notele uh, pe care le va face Olaful pe marginea raportului. Și e posibil ca raportul să fie publicat în mai, iar în iulie uh, nu ne dorim ca Olaful să vină a posteriori cu critici la raportul nostru. Olaful a criticat întotdeauna această procedură de acces sau nu la informații. De câte ori noi am cerut informații, Olaful a hotărât pentru ce cauze vom avea acces la informații. Noi considerăm că această selecție n-ar trebui să fie făcută de OLAF, ci Comitetul de Supraveghere este cel care trebuie să aleagă și de aceea Aceasta a fost principala divergență între noi în trecut. Sperăm însă să îmbunătățim procedura în favoarea noastră. Peste câteva luni, sau poate și un pic mai mult, probabil că voi fi în măsură să vă spun ce se va întâmpla. Deocamdată însă pot să vă spun doar că sunt destul de optimist. Dacă doriți, și văd că da, doriți, văd că dați afirmativ din cap, voi trece la celelalte puncte. În primul rând, uh, directorul general al OLAF a făcut un comentariu și anume uh, că raportul este raportul uh, fostului comitet și nu al celui nou. Noi am început în 2016, este adevărat, dar există o continuitate, sunt anumiți membri care erau și înainte de 2016, deci este un exercițiu care are anumită continuitate. Și noi am trimis acest raport instituțiilor, deci îl vom susține. S-a pus o altă întrebare. De ce comitetul a cerut acces la dosare doar pentru o cauză în 2016 și nici măcar atunci nu au fost mulțumiți cu informațiile pe care le-au primit. În anii anteriori am cerut informații pentru mai multe cauze sau anchete și, în conformitate cu comitetul de atunci, la niciuna din cereri nu s-a primit un răspuns uh, mulțumitor. În 2016 am cerut informații doar pentru un caz. Era vorba de un caz din Franța, din câte știu, dar răspunsul nu a fost satisfăcător pentru comitet, deci în continuare avem această problemă. Întrebarea se pune de ce comitetul a acceptat această eșantionare a Olafului. Noi preferăm să facem propria noastră eșantionare, că atunci când face o anchetă, eșantionarea preferăm să o facem noi. Și considerăm că așa este corect. De ce accesul la cele 62 de cauze Uh, referitoare la durata anchetei apare doar într-o notă uh, în josul paginii. E adevărat că puteam să facem o mențiune clară, explicită în textul propriu-zis, însă faptul că este inclusă această mențiune într-o notiță de subsol nu înseamnă că nu este mai puțin important. Important este faptul că am menționat-o. Probabil că uh, vom evita astfel de situații pe viitor, nu vom mai face uh, notițe în josul paginii, dar oricum nu mi se pare atât de relevant. Dacă Olaful uh, a fost jignit de acest lucru, ne pare rău. O serie de recomandări pe care le-am făcut-o pentru cauze uh, delicate nu au primit răspuns din partea Olafului. Și de altfel, nu învinuim uh, uh, Olaful pentru că am cerut informații de la comisie și comisia ne-a răspuns pozitiv, uh, negativ, mă scuzați. Deci, iată, este o altă chestiune pe care ar trebui probabil să o menționăm uh, cu claritate în raport. Legat acum de durata anchetelor, iată un motiv de îngrijorare care este menționat uh, în raport, pentru că Olaful ne spune, da, v-am dat atât de multe documente, atât de multe informații, dar noi ne dorim să începem un nou dialog cu Olaful pentru a vedea care este durata acestor anchete, pentru că informațiile de până acum uh, uh nu sunt uh, prea clare. Nu e vorba de numărul cazurilor, ci mai mult de context. Ni se spune deseori că o anumită cauză nu este încheiată din lipsă de informații și, bineînțeles, dorești să știi într-o astfel de situație ce informații lipsesc Anul, chiar săptămâna trecută am primit o astfel de listă de anchete care sunt în curs, informații care lipsesc, deci dorim să continuăm cu acest sistem pentru a vedea ce se întâmplă. Probabil că în următorul raport uh, vom um, propune soluții și la acest punct. Condițiile de lucru. Comisia ne-a spus că nu are nevoie de condiții de lucru. Dar senzația noastră a fost că condițiile de lucru care au fost formulate nu mai aveau valabilitate după avizele celor trei servicii juridice de la cele trei instituții, pentru că în acele avize juridice se arăta cu claritate ce era admisibil și ce nu Comitetul a fost absolut de acord cu acele criterii și mai mult decât atât, considerăm că regulamentul 883 este de asemenea explicit în această privință. Deci, dacă există bunăvoință, ar trebui să fie clar și bunăvoința a fost întărită practic de avizele date de cele trei servicii juridice. Și uh, în felul acesta ar trebui să abordăm condițiile de lucru. Olaf se pare că a regretat acest lucru și săptămâna trecută am avut um, o întâlnire cu uh, directorul general care a venit la întâlnirea noastră. Noi am arătat că dorim să analizăm această problemă, să îmbunătățim situația pentru a avea niște condiții de lucru și în conformitate cu membrii comitetului din uh, trecut, no, actualele condiții de lucru impun niște limite pentru accesul la informații, ceea ce noi nu putem accepta. Deci uh, doream să găsim soluții. Dar și aici suntem optimiști. Încercăm să găsim o soluție și pentru această problemă. La capitolul drepturi fundamentale. Cred că este un capitol care n-a fost uh, suficient de bine uh, exploatat în trecut. Este sarcina noastră să o facem și același lucru se întâmplă și cu plângerile care ajung la OLAF. Comitetul de supraveghere nu are suficiente informații și menținem ceea ce am afirmat și în raport. Referitor la datele statistice, Pentru noi lucrurile erau foarte clare. Mai mult decât atât, statisticile erau făcute de o persoană expertă în acest domeniu, deci am fost surprinși de felul în care a primit aceste date Olaful. Dar am spus, raportul de la anul îl vom trimite înainte Olafului pentru a vedea dacă există vreo neînțelegere și uh, nu știu exact uh, ce va mai fi în raport, uh, nu știu dacă vor mai apărea aceste date statistice sau nu, dar oricum, dacă apar neînțelegeri legate de date statistice sau de alte elemente, suntem dornici să le schimbăm. Pentru că dacă până la urmă publicăm ceva de genul acesta, lucrurile trebuie să fie clare pentru toată lumea. Și dacă nu e clar nici măcar pentru OLAF, atunci ceva e în regulă. După cum spuneam, indicatorii pentru durata anchetelor uh, ar trebui revizuiți. Recomandări disciplinare Și aici considerăm că dorim mai multe informații decât uh, cele pe care le primim la momentul actual. Și eșantionarea uh, cazurilor, aici trebuie să ajungem la un acord, pentru că nu trebuie să depindă doar de OLAF, trebuie să avem un acord, un acord comun între cele două părți. Da, și ar mai fi un ultim punct. Comitetul a primit peste 800 de pagini de informații în ceea ce privește urmarea dată recomandărilor juridice la nivelul statelor membre. Comitetul consideră că 850 de pagini uh, reprezintă o cantitate considerabilă, însă uh, numărul paginilor nu garantează neapărat și calitatea informației. De aceea doream să discutăm cu dumneavoastră această chestiune, să vedem ce informații sunt utile pentru noi și ce informații nu sunt utile, lucru care nu s-a făcut. Sper, doamna președintă, dar nu sunt prea sigur, să fi răspuns la uh, toate întrebările care s-au pus, dar dacă nu am făcut-o, bineînțeles, sunteți bineveniți să ne mai adresați și alte întrebări. Mulțumesc! Câteodată nici eu nu mai am idei. Mulțumesc pentru această prezentare. Vreau să îi dau uh, cuvântul și uh, colegului meu să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, doamna președintă. Este un privilegiu să particip la această întâlnire. Dacă îmi dați voie, îi mulțumesc președintelui Comisiei de Supraveghere pentru explicațiile pe care ni le-a furnizat și cred că primul lucru pe care ar trebui să-l uh, remarc este că revenim la acest subiect după câțiva ani. Cred că uh, în ultimii ani uh, nu a existat suficientă transparență, a existat o lipsă de comunicare la toate nivelurile, nu doar între uh, uh, oameni și uh, conducere. Dar știu că membrii Comitetului de Supraveghere și-au dorit să corecteze acest lucru și aceste eforturi se oglindesc în prezentarea pe care ați făcut-o. În multe lucruri am putea să progresăm dacă am uh, vorbi mai mult între noi. Și în acest context salut decizia dumneavoastră de a ne prezenta un proiect al viitorului uh, raport anual pentru a putea evita orice posibile neînțelegeri. Și mi s-a uh, spus că în multe situații în trecute uh, noi am uh, furnizat informații, chiar dacă poate nu au fost suficiente. Oricum, însă, cred că Acum, ă, discutând aceste aspecte, cred că am făcut un demers constructiv și putem îmbunătăți lucrurile pe viitor. Sigur că în cadrul dezbaterii care a avut loc ă, în legătură cu ă, celălalt puncte pe ordinea de zi, s-a vorbit și despre ceea ce ar trebui să fie neapărat schimbat. În clipa de față, să acționăm într-un cadru juridic în care ă, trebuie să ne motivăm solicitările de, de ă, informații care trebuie să ne fie furnizate. Furnizăm asemenea argumente de câte ori putem și am acordat acces la informații săptămânile trecute la fiecare solicitare. Unele sunt deosebit de sensibile încât nici nu vreau să mă refer la natura acestor informații. În clipa de față încercăm să rezolvăm o serie întreagă de probleme tehnice care încă constituie o piedică în accesul la informații. Și după cum uh, ați uh, spus și dumneavoastră, doamnă președintă, de ani de zile uh, încercăm să ne îmbunătățim sistemul IT, așa numitul sistem uh, OCM, care uh, ne va permite să facem mult mai multe operații decât putem în clipa de față. Deci au existat și un sistem IT care a fost practic depășit uh, și dezvoltând acest sistem cu sprijinul unor contractori externi, dar sub supravegherea noastră directă, încă ne confruntăm cu probleme care sunt mai grave decât anticipam. Ă, sunt chestiuni care sunt destul de frecvente în legătură cu sistemele IT. Deci, pentru mine, o prioritate este să rezolvăm aceste probleme Uh, uh, înainte de numirea următorului director general. În legătură cu o chestiune vreau să vă asigur. Când este vorba de probleme legate de uh, documente legate de persoană, uh, este foarte uh, Uh, greu să accesăm documentele pentru că există un blocaj uh, total din acest punct de vedere în sistem. Și în legătură cu drepturile fundamentale și plângeri legate de drepturile fundamentale. Noi am uh, transmis uh, comisiei uh, o listare a plângerilor pe care le-am primit și le-am transmis și ombudsmanului și curții. Uh, este un număr destul de scăzut, de altfel, mult mai mic decât ați putea presupune. Și vom continua să acționăm în acest sens. sigur că uh, Comitetul de supraveghere nu trebuie să uh, analizeze fiecare caz în parte, nu dispune de resursele necesare pentru a face acest lucru, dar sigur că în legătură cu cazurile pe care le scoatem din sistem, informăm și recent ne-au, ne-au rugat să le furnizăm toate spețele de o anume categorie. Sigur că trebuie să se respecte și independența noastră. Dar eh, sigur că putem să eh, analizăm eh, metodologia care este aplicată și de către Comisia de, Comitetul de Supraveghere. În ce privește aranjamentele privind modul de lucru, sigur că ar putea să existe unele interpretări dar eh, trebuie să existe și o foaie de parcurs eh, pentru transmiterea datelor. Știți că există un sistem de înregistrare a cazurilor care sunt foarte sensibile. Trebuie să cădem de acord asupra unei proceduri. De pildă, eh, o raportare la 12 luni odată și um, M-ar bucura ca negocierile din acest punct de vedere să fie finalizate și să avem un aviz comun. Încă nu știu dacă pentru mine uh, ar fi uh, o obligație să semnez aceste eh, documente în calitate de director interimar, dar eh, vom putea să elaborăm un proiect și sper ca succesorul meu să poată după aceea să se ocupe de aceste cazuri cât mai repede cu putință. De fapt, trebuie să ajungem la niște aranjamente uh, ample din acest punct de vedere. În ce privește recomandările juridice și follow-up-ul. există și uh, dorința de a urmări ceea ce s-a întâmplat în legătură cu spețe precedente, dar nu știu dacă este foarte uh, uh, util să căutăm răspunsuri complete, pentru că statisticile niciodată nu vor putea să fie perfecte. Esențial este să ne facem o idee corectă despre ceea ce se întâmplă. Săptămâna trecută uh, i s-a făcut publicitate în legătură cu România, unde un politician uh, de marcă uh, a fost pus sub acuzare și am uh, uh, furnizat imediat informațiile necesare, am transmis uh, rezultatele investigației noastre autorităților judiciare din România și este vorba până la urmă de returnarea a 21 de milioane de euro. Deci, după aceea am suferit două atacuri pe eh, site-ul nostru. Asta nu se întâmplă în fiecare zi, dar eh, iată că s-a întâmplat și asta eh, demonstrează că în ce privește sumele pe care putem să le solicităm pot să dea lovitura, să avem rezultate de marcă. Deci, Sigur că trebuie să uh, analizăm uh, ce se întâmplă și în uh, spețe mai puțin importante. Iar atunci când anumite uh, cazuri sunt uh, respinse. Câteodată uh, noi renunțăm la anumite uh, anchete când considerăm că uh, nu avem competență în respectiva speță. Există un anume procentaj de uh, spețe în legătură cu, uh, să zicem, din 800 de cazuri, 12 sau 13 uh, necesită o analiză mai uh, aprofundată înainte de a lua o decizie. Dar sigur că trebuie să ne gândim și la alocarea de resurse uh, Uh, în legătură cu uh, numărul de investigații cărora ne dedicăm și uh, uneori întâmpinăm probleme legate de cunoașterea limbii în care urmează să se deruleze investigația. Dar nu vreau să vă dau uh, mii de uh, cazuri la care am renunțat să lucrăm pe an, pentru că nu ar avea niciun rost să vă încărcăm în felul acesta. În ce privește recomandările pe care ni le-ați făcut, ele sunt utile. Merită să fie discutate și cred că putem să continuăm să avem o dezbatere constructivă pe marginea lor. În încheiere, doamnă președintă, cred, cred că ambele părți sunt decise să îmbunătățească relația. Și în perioada scurtă în care voi mai deține această poziție interimară, mă voi strădui să acționez în acest sens. Mulțumesc! foarte mult. Da, este uh, o veste bună. Uh, aș întreba în legătură cu două cifre. În legătură cu uh, sistemul de management de cazuri. Este adevărat că este nevoie de uh, 9 milioane suplimentare și cea de-a doua întrebare, cât a costat studiul de evaluare? Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Cel 9 milioane, da, sunt uh, o cifră corectă. În legătură cu 5 milioane, nu știu ce aș putea să uh, răspund. Deci nu uh, pot să vă spun acum de ce sume suplimentare vom avea nevoie. La ce studiu vă referiți? Studiul de evaluare Doamna Hoffman, dar intervenție fără microfon. Cer scuze. Doamnă președinte, uh, sub 400 de mii, dar nu știu cifra exactă, însă vă vom uh, oferi această informație într-un e-mail dacă doriți. Mulțumesc foarte mult, dar atunci uh, informația completă în legătură cu toate costurile prezentării, vrem să știm care sunt uh, costurile integrale. Pentru că noi ne-am uh, cam prăjit cu Olaf. Mulțumesc, domnule Mulder. Doriți să mai interveniți? No, I can, I can only, Nu pot decât să confirm ceea ce spune directorul general John, Doamna președinte, situația noilor birouri ale uh, dumneavoastră. Da, mă voi referi și la aceasta. Cu toții ne dorim să avem o relație de lucru bună. Cu toții dorim să îmbunătățim situația și să avem un flux bun de informații, astfel încât toată lumea să-și poată face treaba. În ceea ce privește mutarea secretariatului, vă pot spune că nu toată lumea e mulțumită. Nu am văzut încă avantajele. Suntem într-o altă parte a clădirii, dar nu asta e important. Am fost uh, eliminați din fluxul de informații și nu s-a încheiat uh, mutarea până astăzi, de fapt. Nu avem o sală de întâlniri, totul e un pic cam primitiv în clădire și asta la peste, la mai mult de șase luni de la mutarea efectivă. Dar mutarea s-a făcut, așa spune și legislația, suntem la fara Olaf și acum uh, finalizăm un sistem care va clarifica fluxul de informații. Vom primi un cablu special, vom trage un cablu de la OLAF la noile birouri și vom instala calculatoare suplimentare ca să avem acces la rețeaua OLAF cum aveam și înainte. Dar vreo jumătate de an am fost fără acest acces și atunci nu toată lumea a fost prea încântată. Dar mă rog, am făcut-o Astea au fost circumstanțele și trebuie să transformăm asta acum într-o poveste de succes. Principala problemă este că secretariatul și PMO e PMO e partea administrativă pentru salarii, pensii și așa mai departe. Dacă ești într-o unitate, ar plăcea să vorbești cu colegi de aceeași orientare. Era mai simplu la Olaf. Acum nu se mai întâmplă așa. Ne-am gândit și la alte birouri eventual, dar deocamdată știm că dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să schimbăm legislația, de fapt, asta e dificil. Poate discutăm anul viitor. Depinde și de noul director general. Acum trăim conform mijloacelor noastre, dar nu e un mare succes această mutare. Da, e una din slăbiciunile regulamentului OLAF, că trebuie să adaptăm legislația la persoane. Mi se pare îngrozitor. Legislația EPO e mult mai bună aici și trebuie să spun și asta colegilor. Deci noi, ca gestionarea bugetului, nu reușim să construim această eh, autoritate astfel încât să putem lucra cu ea și să funcționeze bine, păi cei din juridic și justiție ne vor arăta cu degetul. De aceea spun, dacă ne uităm la tot ce spune regulamentul EPO, păi mă mir Uh, oricum juriștii văd altceva decât văd finanțiștii. Uh, și de aceea cred că trebuie să tratăm aceste lipsuri juridice mult mai uh, cu seriozitate. Mă simt încurajată și mă bazez pe Comisia de Supraveghere și de inputul din avizul al doilea cu multe idei suplimentare. Mai avem de lucru. Încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc echipei și dumneavoastră tuturor. Și păstrăm, va trebui să păstrăm legătura. Mulțumesc. Trecem la punctul 15. Raportul special despre controlele de pescuit. Domnul Wojciechowski, domnul Țelar. Domnule Wojciechowski, vă rog, din nou dumneavoastră, maestru de ceremonii. Mulțumesc! Aș vrea să vă prezint pe scurt următorul nostru raport. Controlul uh, pescuitului în Europa nevoie de mai multe controle. Așa cum știți, obiectivul este să ne asigurăm că aceste elemente sunt, uh, că stocurile sunt sustenabile pe termen lung. Multe uh, stocuri sunt însă încă în pericol și trebuie să le gestionăm corespunzător. Auditul nostru a încercat să afle dacă avem un sistem de control al pescuitului eficient. Și răspunsul este încă nu. Încă nu. Date fiind rezultatele auditului nostru, suntem undeva la mijlocul drumului. Mă rog, în direcția bună. Auditul anterior l-am desfășurat în 2007 și de atunci încoace există un progres vizibil. S-a progresat în uh, ultimii ani. însă anumite state membre nu au implementat încă regulamentul de control și anumite elemente trebuie modificate. Concluziile principale ar fi despre flotă, informațiile despre flotă. Pentru un control eficient e nevoie să avem informații de încredere despre flotă. Am văzut, am vizitat patru state membre. care au cele mai mari sectoare de pescuit, Franța, Spania, Italia și Regatul Unit. Aceste state membre nu au verificat acuratețea informațiilor legate de flotele lor. Cele patru state pe care le-am vizitat nu au, vizit, nu au verificat tonajul și două dintre ele nici măcar cerințele legate de puterea motoarelor. avem și discrepanțe între ce apare în documente și ce e în realitate. Asta despre flotă. Apoi, măsurile de management. Măsurile au fost aplicate adecvat. Sistemul de monitorizare funcționează bine, dar 89% din flotă, de fapt, nu a fost monitorizată de acest sistem. 11% cele uh, monitorizate au, sunt cele cu cele mai multe capturi, însă problema este că totuși 89% din flotă, nave mai mici, rămân nemonitorizate. Apoi alocarea cotelor statele membre pe care le-am uh, verificat au reușit să folosească cotele care le-au fost alocate. Dar când autoritățile au permis uh, organismelor să gestioneze aceste cote, aceste, aceste organizații n-au știut cum să distribuie cotele beneficiarilor. E o lipsă de transparență aici și astfel sporește riscul să fie favorizați anumiți operatori economici și alții să aibă de pierdut. Următoarea concluzie, datele despre capturi, spre activitățile de pescuit, datele nu erau suficient de complete și nici de încredere procesele de validare a datelor nu erau suficiente, existau diferențe semnificative între datele totale, complete, înregistrate de statele membre și ce avea Comisia. Iată, discrepanțe între descărcările declarate și concluziile la fața locului. Apoi, următorul subiect important, cel al sancțiunilor și inspecțiilor. Cerința de a face sancțiuni și avantajele economice. Asta a fost aplicat în Spania, în Scoția în câteva cazuri. În Italia și Franța, însă, deși legislația o cerea, nu se întâmplă în practică. Pagina 48 din raport prezentăm informațiile legate de activitățile de inspecție care arată ca inspecția e activă. Am auditat timp de 3 ani în între 2013-2015. Spania peste 23.000 de inspecții, în Franța aproape 40.000, în Italia 18.000, Regatul Unit 16.000. găsit multe încălcări, 4700 în Spania, Italia 3500. Asta arată că inspecțiile sunt uh, serioase și orientate pentru a găsi aceste nereguli. Problema o reprezintă însă sancțiunile disuasive în multe cazuri sunt vase care au fost uh, sancționate de 5 ori în 3 ani și totuși își continuă activitatea ilegală. De aceea sancțiunile ar trebui să fie mai puternice, mai disuasive. Acestea ar fi concluziile noastre principale. Iar recomandările pe care le propunem Asta s-a propus uh, în special pentru uh, acel sistem cu puncte nu a fost implementat întru totul în practică și s-a propus un sistem de schimb de date cu încălcări și cu sancțiuni. Îmbunătățirea verificării datelor, în special pentru nave mici, crearea unei platforme de schimb de informații pentru statele membre și promovarea sistemului electronic de declarare pentru nave mici la măsuri de management, informarea Comisiei cu privire la sisteme de alocare de cote pentru a garanta transparența și de a propune sisteme alternative de localizare pentru nave mici. Informațiile despre flotă, crearea de proceduri pentru verificarea informațiilor din registrul de nave și a propune reguli pentru verificarea tonajului și a puterii motorului. Sunt recomandări pentru comisie dori să îi mulțumesc domnului Țeller, raportor. Am lucrat cu documentul său de lucru, știu că susține recomandările noastre. Mulțumim și mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, pentru această posibilitate de a vorbi aici. Cred că e un text uh, important pentru continuarea îmbunătățirii modului în care funcționează pescuitul în Europa. Mulțumesc, domnul Țelăr. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Wojciechowski și colaboratorilor. După ce că există raportul special despre eficacitatea contractelor de parteneriat, <clears throat> iată, există acum și politica comună de pescuit. Din păcate, trebuie să constatăm că ceea ce constată Curtea de Conturi corespunde îngrijorărilor noastre. Se pare că mai e foarte mult de lucru. Peștele este unul din uh, alimentele cele mai îndrăgite, e recomandat ca o sursă sănătoasă, se prinde tot mai mult pește, dar știm din multe rapoarte și din uh, studii științifice că stocurile de pește scad. De aceea a fost foarte bine că curtea s-a concentrat pe state membre care Uh, acoperă cam 50% din flota europeană și au analizat capturile din Atlanticul de Nord, dar și din Mediterana. În aprilie anul curent, Comisia a publicat un raport spunând că 93% din toate speciile din Marea Mediterană sunt periclitate acut și dacă nu se iau măsuri, următoarea generație nu va mai vedea pește în Marea Neagră. Vor exista doar uh, deșeuri de plastic, meduze și arici de mare, dar nici de cum pești. Deci ar trebui să se schimbe ceva. Domnul Wojciechowski a numit câteva cifre semnificative Sistemul de monitorizare al navelor analizează doar 11% flote, deci 89% din flotă își desfășoară activitatea necontrolat. Și o poate face fără, un, fără a putea să facem un control durabil cu privire la ceea ce e captura de fapt. Domnul Wojciechowski mai spune că diferă și calitatea datelor, se menționează puterea motorului, dar nu și capacitatea de captură sau uh, caracteristicile navei și așa mai departe. Aceste cote sunt date mai departe de agenții care nu lucrează tocmai transparent, nu știm cine sunt recipienții cotelor și dacă acestea sunt distribuite corect și așa mai departe. Păi, uh, nu e, nu e de râs, dar e cel puțin ciudat. Iar uh, săptămâna trecută mi-au întrebat colegii, uh, colegii de la Comisia de Pescuit, au întrebat Comisia ce face Comisia pentru ca uh, scocurile să nu scadă. Ca și când uh, noi am putea <clears throat> planta acolo iarbă tip Neptun Sunt multe nave care ancorează în acele zone. Sunt folosite acum aceste ierburi și în izolarea construcțiilor, deci să nu ne mirăm că acest, această plantă dispare. Știm cât de importante sunt aceste câmpuri subacvatice de plante de iarbă pentru creșterea peștilor. Pe lângă propunerile curții de îmbunătățire a sistemului, mi-am permis să cer și eu câteva lucruri <clears throat> și anume ca sistemul de studierea navelor de supraveghere să fie extins și pe nave de doar între 12 până la 15 metri lungime, știu că e un efort uh, birocratic, știu că am vorbit și eu de sisteme mai ieftine, dar cum spun rușii, chiar dacă ai încredere, controlează. Și acolo unde există, chiar dacă există încredere, trebuie să existe și control. Ar trebui continuată verificarea procesului cu raportarea pe hârtie, ar trebui trecut la raportare electronică, date transmise de nave mai scurte de 10 metri, să ne asigurăm că, e, că sunt uh, verificate datele și că sunt compatibile. Pentru că, așa cum spune curtea, aceste informații nu pot fi verificate în acest moment și ar trebui totuși introdus pas cu pas ca să avem date de încredere cu privire la activitatea navelor mai mici de 10 metri. Și să aplice dispozițiile care se aplică conform regulamentului. cred că e timpul ca la o astfel de verificare a regulamentului cu privire la pescuit să se concretizeze informațiile, să fie extinse și să ne uităm cu atenție ca statele membre să și transpună asta și anume așa cum o spune regulamentul. Altfel, legislația europeană își pierde sensul. Ne-am uh, obligat în strategia 2020 să lucrăm pe durabilitate în toate activitățile noastre. Iată că, cel puțin în ceea ce privește pescuitul, nu, ne, nu se respectă. Și atunci nu ne respectăm propriile obiective strategice. Mulțumesc încă o dată curții pentru că a tratat acest subiect și sper că comisia a luat notă și că e mai consecventă în relația cu statele membre în transpunerea acestor legislații care au fost adoptate de statele membre, unde statele membre s-au angajat să le respecte și să țină cont de recomandările noastre. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Țeller. Committee of Budget Controls before the Așa cum e obiceiul, înainte de a da cuvântul comisiei, dăm cuvântul doamnei Aia la sender. Cer scuze, am fost dezinformat. Da, primiți amândoi cuvântul și atunci comisiei mai rămâne mai puțin timp. Deci aia la Sandra, apoi la Franca, apoi comisia. Presidente, um... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi uh, cer scuze din start pentru că Ah, am citit, ah, ah, voi citi nota domnului Mascur, care este raportorul din umbră din partea noastră și după aceea va trebui să plec, dar sunt sigură că asistentul nostru va lua notițe așa cum trebuie. Deci, în primul rând, din partea raportorului din umbră îmi cer scuze pentru că din motive de agenda nu a putut veni astăzi aici. Vreau și eu să mulțumesc domnului Țeler pentru munca sa și domnului Wojciechowski pentru prezentarea făcută. Suntem de acord că din 2009 încoace se pune problema unei revizuiri a regulamentului pentru controlul pescuitului. Sunt multe variabile care s-au schimbat între timp. Aș putea menționa aici o variabilă de care nu s-a ținut cont până acum și anume consecințele schimbării climatice pentru pescar și pentru coastă în general și asupra situației maritime și nevoia de a ține cont de faptul că um, pescuitul reprezintă un element esențial de dezvoltare economică în UE la ora actuală, dincolo de consumul sănătos uh, despre care vorbește domnul Zeller. Este adevărat însă că echilibrul între activitatea de pescuit, care are de-a face cu resursele de mediu și de faună, are nevoie de uh, respectarea cerințelor de durabilitate și protecție a mediului. Și pentru că ne referim la cadrul global al controlelor de pescuit, deși regulamentul este unul de control, Regulamentele generate de pe urma uh, fiecărui stat membru și autorităților naționale, abordările diferite în ceea ce privește aplicarea, implementarea sancțiunilor care se fac la nivel național, tocmai din aceste motive avem nevoie de o armonizare. Schimbul de date și de bune practici, așa cum uh, ne-a spus-o uh, Curtea de Conturi, ar trebui să fie promovat pentru ca bazele de date să fie uh, transparente și uh, fiabile. În ceea ce privește uh, tehnologia utilizată, deși se obțin informații foarte utile, așa cum arăta și raportorul, se facilitează uh, controlul uh, embarcațiunilor uh, de peste 15 metri, Totuși, uh, embarcațiunile mai mici, uh, cu mai puțin de 12 metri, uh, nu sunt ușor controlate. Există aici probleme pentru că instrumentele sau procedurile sunt foarte scumpe sau pentru unele embarcațiuni foarte mici de pescuit artizanal. Și dacă ținem cont și de faptul că domnul Mascur vine dintr-o regiune ultraperiferică unde tocmai aceste tehnici de pescuit artizanal se folosesc foarte mult, e clar că controlele nu pot fi aceleași. Referitor la sancțiuni care sunt de competența statelor membre, um, există diferențe foarte mari în ceea ce privește rigoarea cu care sunt aplicate și intensitatea lor, lucru care s-a văzut uh, și în uh, prezentarea făcută de Curtea de Conturi. Există probleme în ceea ce privește egalitatea de tratament uh, între operatorii respectivi. Sistemul cu puncte care a fost utilizat era conceput la început de către regulament un sistem pentru a armoniza sancțiunile, însă trebuie să mergem mai departe pentru a avea o armonizare globală și pentru a avea un sistem eficace care să garanteze egalitatea de tratament între statele membre. Un comentariu final despre care nu s-a vorbit până acum și care reprezintă un element din ce în ce mai îngrijorător. Este vorba de pescuitul ilicit sau ilegal. Nu este vorba doar de bărci uh, sau embarcațiuni naționale și europene care practică astfel de pescuit uh, ilegal, ci uh, o, o pescuitului din ce în ce mai uh, industrializat din partea țărilor terțe. Avem chiar și cazul uh, unor țări care au acorduri bilaterale deloc transparente deci nu cu o legătură directă cu UE. Un caz, uh, un astfel de exemplu ar fi cazul uh, Mauritaniei. Aceasta face să um, ne punem de fiecare dată problema competenței a acestor țări uh, care practică pescuitul nediscriminat și ilegal, unde nu se aplică niciun fel de control și, bineînțeles, nicio sancțiune, precum Japonia și ne-am dorit ca Curtea de Conturi să facă uh, o referință la aceste cazuri, să includă și aceste țări în revizuirea pe care o face pentru că dacă dorim o imagine pe ansamblu, până la urmă s-ar putea să suprareglementăm sau să reglementăm pescuitul pentru embarcațiunile europene care sunt supuse tuturor regulilor și controlelor impuse și, pe de altă parte, să facilităm uh, concurența neloială, deloc transparentă din partea țărilor terțe, care folosesc uh, pescuitul uh, fără discriminare și ilegal în locurile de pescuit europene sau în acele locuri din țările terțe unde am ajuns la acorduri uh, cu statele respective. Deci Curtea de Conturi uh, ar fi bine să țină cont pentru următoarea raportare de această parte care este atât de importantă și care completează imaginea de ansamblu. Deci uh, să nu mai avem doar o perspectivă parțială și anume felul în care se implementează controlele doar la nivel european. Mulțumesc! Eh, Domnul Salafranca, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, așa cum a spus și doamna Ayala Sender, vreau să mulțumesc raportorului, domnului Zeller, și uh, curții de conturi pentru munca făcută. Aș avea o întrebare pentru raportor, pentru că am citit uh, uh proiectul acestui document uh, de lucru și nu știu dacă este o greșeală sau aceasta este chiar uh, voința raportorului, dar la punctul 1 se spune că Parlamentul uh, a făcut niște recomandări și se propun niște termene 2015-2020, iar la primul punct se spune așa, pentru a îmbunătăți capacitatea de pescuit, statele membre ar trebui ca până în 2018 și așa mai departe. Și vreau să mă adresez aici raportorului, indiferent cât de rapid vom adopta acest document de lucru, să nu uităm că ne aflăm în 21 noiembrie. Nu știu dacă este o greșeală, dacă este doar voința raportorului, o intenție anume, însă, nu știu, doar dacă votăm uh, acum și nici măcar în acest caz nu am reușit ca aceasta să se aplice până în 2018. Și pentru comisie, înainte de a da cuvântul, domnule președinte, reprezentanților comisiei, aș vrea să le adresez o întrebare. Care sunt termenele prevăzute pentru uh, reformarea regulamentului de control? Raportorul în documentul de lucru arată că Comisia acceptă parțial recomandările făcute de Curtea de Conturi, dar că nu s-a luat o decizie definitivă de revizuire a regulamentului și, bineînțeles, înainte de aceasta e nevoie de o consultare publică pentru a vedea care este părerea sectorului respectiv și să se vadă impactul măsurilor propuse. Deci, în acest sens, aș dori să știu dacă Comisia ne poate face mai multe precizări. Mulțumesc! Iată, acum dăm cuvântul Comisiei. Întrebarea este însă cine este reprezentantul Comisiei. Someone taking responsibility, that's great. Grazie, e, bunăseara. E... Mulțumesc și bună seara tuturor. Mă numesc Francesca Arena și reprezint comisia, reprezint uh, DG Mare. În primul rând aș vrea să mulțumesc încă o dată curții de conturi. Am uh, făcut-o deja de mai multe ori în ultimele luni, de când uh, s-a publicat raportul acesta, dar aș vrea să mulțumesc în mod special raportorului, pentru uh, textul uh, um, atât de corect pe care ni l-a prezentat domnul Țeler uh, referitor la concluziile trase de Curtea de Conturi. Raportul special al Curții de Conturi face o analiză foarte precisă a situației la momentul la care s-a făcut auditul pentru că uh, s-au făcut audituri în mai multe state membre. Într-adevăr, suntem absolut de acord cu concluziile trase. E adevărat că în ultimii ani s-au făcut foarte multe progrese, dar chiar și așa e nevoie de și mai multe. Există anumite domenii fundamentale din punctul de vedere al controlelor care reprezintă practic coloana vertebrală a politicii de pescuit comunitare. Acestea fiind spuse, aș mai dori să fac o precizare. Avem uh, uh îmbunătățiri și noutăți care apar în continuu în toate statele membre uh, și aceasta și grație activității realizate de uh, Comisia Europeană. noi am reușit să identificăm o serie de activități implementate deja în anumite state membre pentru a găsi soluții pentru plângerile prezentate. Deci, activitatea a continuat și așa trebuie să se întâmple și pe viitor, pentru că regulamentul trebuie aplicat după litera legii. Pe de altă parte, e clar că acest regulament nu este cel mai potrivit din multe puncte de vedere, pe mai multe sectoare de activitate și regulamentul acesta nu oferă răspunsurile necesare pentru întrebările care vin din partea flotei europene. Și ni s-a dat aici un exemplu, exemplu a embarcațiunilor mici, uh, pentru care nu se fac precizări sau nu există dispoziții clare în acest regulament de control. Aș vrea să mă alătur și eu uh, ultimei intervenții de aici, uh, și anume se cerea Comisiei să clarifice care este procedura pentru acest regulament de control și am fost întrebați de ce Comisia nu a acceptat pe deplin recomandările făcute de Curtea de Conturi și am avut rețineri. Iată care este motivul. Motivul este că atunci când a fost adoptat raportul Curții de Conturi, Comisia Europeană nu putea prezenta uh, un proces de revizuire a regulamentului, fără probleme. Între timp însă acest proces a început, a fost inițiat în luna iunie a acestui an și pot să vă confirm că la ora actuală uh, lucrăm pe marginea uh, studiului de impact Și dacă ținem cont de planurile pe care le avem acum, de calendarul nostru, uh, sperăm ca până în aprilie 2018 regulamentul nou de controle să fie adoptat. E clar că toate recomandările Curții de Conturi în acest domeniu vor fi uh, analizate cu foarte multă atenție de comisie pentru redactarea noului text de regulament. Trebuie să ținem cont de faptul că acest raport de audit este foarte util pentru Comisie pentru a realiza această revizuire. Mă refer aici în special la concluziile care se referă la capacitatea motorie, la uh, posibilitatea de uh, monitorizare și control, uh, capturi, inspecții, uh, și așa mai departe. Deci va fi o revizuire care să țină cont de toate aceste elemente, deși nu va reprezenta o adevărată revoluție a sistemului de control. În încheiere, aș dori să subliniez faptul că implementarea măsurilor actuale este extrem de importantă. o bună parte din resursele pe care le alocă Comisia Europeană în acest domeniu sunt utilizate tocmai pentru a implementa măsuri corecte în statele membre. Vom continua lucrările în acest domeniu și cu ajutorul raportului prezentat de Curtea de Conturi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Văcehovski. Doriți să mai spuneți ceva în încheiere? Foarte pe scurt, doamnă președintă, și aș vrea să folosesc limba mea maternă, polona. Mulțumesc, doamnă președintă, încă o dată. Aș vrea să mulțumesc și Comisiei și uh, Comisiei de Control Bugetar pot să vă spun că am avut o cooperare foarte bună și o bună înțelegere din partea Comisiei pe măsură ce controlam și evaluam rezultatele auditului. Aceste elemente au fost tratate cu toată seriozitatea și putem conta pe implementarea acestor recomandări și pe uh, înființarea unui sistem de controle foarte eficient și de încredere. Mă bucur de asemenea că la conferința de presă când am prezentat raportul ne-am întâlnit și cu parteneri externi, cu reprezentanții organizațiilor de pescari, cu organizații de protecție a mediului și așa mai departe și practic toți aceștia considerau că sistemul trebuie întărit Toată lumea saluta recomandările noastre, poate nu erau atât de mulțumiți din punctul de vedere al finanțelor, pentru că își doreau mai multe, dar oricum salutau recomandările care erau acceptate pe larg. Vă mulțumesc prin urmare încă o dată și mulțumesc și doamnei Ayala Sender și domnului Franca pentru comentariile făcute, prin care acceptați practic rezultatele noastre. Este adevărat că pescarii din Uniunea Europeană nu au fost tratați pe picior de egalitate. Sistemul de inspecții, de controle nu este același în toate statele membre și ei și-ar dori să fie tratați la fel și să nu fie puși uh, să concureze în uh, situații uh, inegale. Deci e nevoie de reguli corecte pentru toată lumea și uh, problema capturilor despre care vorbea doamna Iala Sender problema țărilor terțe este o chestiune pe care nu am verificat-o pentru că controlele noastre se referau doar la sistemele de monitorizare din statele membre. Este însă un comentariu care trebuie să-l adresăm Comisiei Europene care ar trebui să verifice această chestiune pentru a nu exista un pescuit uh, ilegal din partea țărilor terțe. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc raportorului și sunt convins că munca noastră își va aduce contribuția pentru a avea un sistem de controle mai eficient pentru politica de pescuit comun și pentru a atinge rezultate mai bune. Ajungând în felul acesta la o gestiune durabilă a stocurilor de pești pe care trebuie să-i protejăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Țeler, în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte, mă repet. Nu este suficientă încrederea, e nevoie de control pentru că altfel toate regulamentele noastre și legile pe care încercăm să le elaborăm devenim ridicoli. Conform datelor primite de la Curtea de Conturi, dar și din alte rapoarte, trebuie să se întâmple ceva. De aceea am și uh, introdus în document niște uh, ani pentru a răspunde și colegului Salafranca, documentul de lucru a fost gata în octombrie. Știu că unele măsuri necesită timp. Dar eh, până la urmă statele membre eh, ar trebui să transpună în practică regulile care există deja și am stabilit anul 2018. Acolo unde este nevoie și de o perioadă de adaptare am introdus ca reper anul 2019 și pentru că se lucrează și la o modificare a regulamentului de control, știu că acolo este nevoie de mai mult timp și propun anul 2020. Dar în acești pași în timp, lucrurile trebuie să se schimbe în direcția creionată de Curtea de Conturi și de mine însumi în acest document. Altfel, nu vom reuși să îmbunătățim situația și uh, nici nu trebuie să-i uh, amăgim pe pescari. Acum, uh, poate că mai găsesc uh, pește în mări și oceane, dar pentru generațiile viitoare, altfel o să apară probleme și nu vor mai putea să pescuiască decât uh, reziduri din plastic. Deci, eh, în legătură cu ceea ce a spus la Sender, și uh, cei care uh, vin din afară și pescuiesc în mările noastre, eventual uh, practicând chiar pescuitul ilegal, uh, vom uh, putea să constatăm și să facem o diferențiere între cei care pescuiesc legal și cei care pescuiesc ilegal. Până acum, 89% uh, din uh, uh, ambarcațiunile care pescuiesc nu sunt controlate, nu putem face diferențierea între pescuitul legal și pescuitul ilegal. Trebuie să ne îmbunătățim sistemul de control. Trebuie să îmbunătățim sistemul de monitorizare și în felul acesta putem să combatem mai bine pescuitul ilegal în apele noastre. Mulțumesc. Domnul Salafranca, încă o dată. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt. Mulțumesc încă o dată domnului Țeler pentru acest document. Cred că este logic ceea ce spune dânsul. Și pentru a continua pe aceeași linie, am putea face o modificare a textului în care să spunem pentru a îmbunătăți capacitatea uh, statelor membre în domeniul pescuitului, statele membre ar trebui să introducă în legislația în vigoare procedurile necesare pentru a face verificările acestea. Spun asta pentru a nu pierde credibilitatea noastră, pentru că până în 2018, indiferent cât de mult ne vom grăbi, nu vom reuși să o facem. Deci mi se pare că uh, n-ar trebui să ne impunem niște termene pe care să nu le putem respecta după aceea. Așa cum uh, spuneam mai devreme, trebuie să se implementeze ceea ce este deja în vigoare. Ja, es wäre schön, wenn wir uns mal ar fi foarte bine dacă ne-am ocupa consecvent de această chestiune, pentru că domeniul pescuitului și spațiul rural uh, nu au fost până acum uh, analizate corespunzător și cred că ar trebui și să avem o audiere la un moment dat să uh, ne ocupăm de aceste uh, cheltuieli. Încheiem aici ședința publică. Mulțumesc și uh, mai avem o ședință pregătitoare în camera în legătură cu dialogul pe tema OLAF de săptămâna viitoare, joi după amiază. Toți cei care doresc să participe sunt invitați să participe la această pregătire a ședinței de joia viitoare. Cine nu va veni uh, uh, joia viitoare, nu trebuie să participe și la această pregătire. Mulțumesc, încheiem ședința.